Mes chers collègues, mes chers collègues, bon, bonjour à tous. Avant euh, d'entrer. Stimați colegi, bună ziua. Înainte de a începe ordinea de zi, aș dori să uh, ne gândim la atentatele ucigașe din Somalia din ultimele ore și care au fost revendicate ca atentate teroriste. Idee de la, du caracter. Asta ne face să ne formăm o idee în legătură cu caracterul geostrategic al acestei amenințări. Înainte să deschidem ședința noastră, trebuie să ne gândim la aceste atentate îngrozitoare din Somalia. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezență și vă propun să începem uh, ședința noastră. Mai întâi uh, aș dori să vă supun uh, aprobării proiectul nostru de ordine de zi pe care l-ați primit deja. Dacă nu există cineva care să se opună, considerăm acest proiect de ordine de zi ca fiind adoptat. Ședința noastră de astăzi se structurează pe două părți vom consacra aproximativ o oră și jumătate schimbului de opinii cu Comisia în legătură cu o evaluare detaliată a politicii de securitate a Uniunii Europene. Apoi vom aloca o ultimă parte a acestei reuniuni uh, studiului care vizează politicile Uniunii Europene în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, pertinență, coerență și eficacitate. Înainte de a aborda această uh, parte, avem punctul 2 de pe ordinea de zi și anume comunicarea președinției. Nu avem uh, comunicări, uh, vom avea însă o ședință a coordonatorilor imediat după ședința noastră din această după amiază și vom lua niște decizii care vor fi supuse atenției Uh, noastre pe ordinea de zi a unei viitoare reuniuni. Punctul 3. Valoare cuprinzătoare a politicii de securitate a Uniunii Europene. O prezentare susținută de reprezentanții ai Comisiei, în conformitate cu uh, programul de lucru pe care ni l-am uh, stabilit în uh, primă instanță. Așadar, vom începe schimbul nostru de schimb, ciclul nostru de schimb de opinii care să vizeze evaluarea legislației prin prezentarea dispozitivului care este extrem de consistent și care funcționează la nivel european pentru a lupta împotriva terorismului. Această examinarea aprofundată ne va putea permite să înțelegem uh, ce legi avem la uh, nivel european și apoi uh, să definim, după ce vom asista la aceste prezentări, care sunt urgențele la care ne propunem să răspundem în ceea ce privește uh, domeniul nostru de activitate. Vom începe astăzi evaluarea cu prezentarea Comisiei cu privire la politica de securitate a Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Așadar, vom avea ocazia să vedem uh, ce are de spus în legătură cu acest subiect uh, directorul general adjunct al DG Home, domnul Olivier Onidi, Și apoi uh, pe doamna director general al uh, DigiJust, uh, doamna Tina Astola, cărea îi mulțumesc, cărora le mulțumesc pentru prezență. Dacă sunteți de acord, vă propun următoarea metodă de lucru. După aceste două prezentări, după prima, cea a domnului Onidi, Vom avea o sesiune de uh, întrebări și răspunsuri, uh, vom avea probabil o serie de întrebări uh, și apoi uh, o serie de răspunsuri, după care urmează cea de-a doua prezentare, cea a doamnei Astola. În total alocăm o oră și jumătate acestui schimb de opinii pentru ca toți colegii să poată să se exprime și să obțină răspunsuri la întrebările pe care le vor adresa. Vă propun, fără să mai uh, Uh, așteptăm uh, să dăm cuvântul domnului Onidi. Aveți uh, cuvântul. Cred că veți rămâne în sală, nu? E foarte bine. Toată lumea vă va putea uh, auzi. Aveți cuvântul, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi, fiindcă este prima mea vizită în cadrul acestei comisii, uh, Uh, să vă transmit în numele domnului comisar King uh, toate uh, urările noastre de bine, pentru că credem că acest subiect merită cel puțin o comisie specială. E clar că acest subiect merită atenția dumneavoastră pentru a putea orienta și mai bine lucrările de la nivel european. Apoi aș dori să mai mulțumesc și uh, pentru faptul că uh, ați consacrat această doua reuniune a comisiei dumneavoastră, uh, evaluării care tocmai s-a încheiat în iulie, evaluare care vă va permite, sper eu, să aveți ce puțin un inventar foarte precis al celor care se fac la nivel european în ceea ce privește securitatea. Pentru discuția noastră de astăzi, firește, ne vom axa pe aspectele care vizează lupta împotriva terorismului. Documentul care a fost pregătit este în engleză, prin urmare voi trece la prezentare în limba uh, engleză pentru a putea urmări mai bine și prezentarea care apare pe ecrane. Deci o evaluare cuprinzătoare care vizează cei trei piloni tradiționali ai politicii de securitate de la nivel uh, european ne gândim aici și la contraterorism. Deci mă voi axa, peste, uh, mă voi axa pe aceste aspecte astăzi. Mai întâi uh, vorbim despre o evaluare internă, însă una care Uh, s-a datorat unei consultări vaste și a unei contribuții serioase ale tuturor statelor membre și ale agențiilor și organizațiilor europene, ale părților interesate și așa mai departe. Rezultatele, ei bine, domnul comisar King a avut ocazia acum două săptămâni uh, să prezinte succint aceste rezultate Comisiei uh, Libe. Rezultatele sunt pozitive, iar analiza demonstrează, de fapt, că acțiunea europeană este luată în calcul de către toată lumea ca fiind uh, un instrument adecvat, relevant și eficient. Asta nu înseamnă însă că totul este perfect. Firește că întotdeauna uh, putem să ne îmbunătățim și uh, există domenii unde clar e nevoie de progrese. Este vorba de uh, domenii unde comisia dumneavoastră uh, poate să ne sprijine foarte mult pentru uh, a putea acoperi niște lipsuri sau pentru a îmbunătăți anumite situații, așa cum se prezintă ele în acest moment. Principalele concluzii în ceea ce privește ceea ce avem de făcut sunt următoarele. Mai întâi, să nu uităm, este vorba despre o punere în aplicare incompletă a acestor legi, iar aici sperăm noi că munca acestei comisii ne poate ajuta uh, să dăm un impuls sau să punem presiune uh, pentru ca aceste instrumente legislative și nelegislative să uh, fie mai bine folosite. Pot să vă dau exemplul PNR, termenul de punere în aplicare a sistemului este prevăzut pentru luna mai însă există câteva state membre care sunt în urmă. Un alt domeniu ar fi cel al armelor de foc, un subiect pe care îl discutați adesea, unde tocmai am modificat și modernizat cadrul legislativ, însă unde vedem că ne așteaptă provocări majore în ceea ce privește punerea în aplicare. Un al doilea aspect uh, de pe, pe care l-am înțeles de pe urma evaluării este complexitatea inerentă a subiectului uh, și, de asemenea, a diferitelor instrumente existente care au fost dezvoltate la nivel uh, european. Prin urmare, o prioritate din partea noastră ar fi să încercăm în anii care vin să dezvoltăm încă și mai mult uh, domeniile de mai bună cooperare între diversi uh, actori, câtă vreme putem uh, ajuta la simplificarea anumitor instrumente atunci uh, când ne gândim la procese precum refit. Putem să oferim și orientări suplimentare, cum am făcut recent în ce privește codul frontierelor Schengen, sau cum am procedat în cazul substanțelor explozive. Apoi, o altă concluzie este lipsa unor capacități la nivel european. Bănuiesc că cu toții sunteți conștienți de limitările legate de resurse uh, Um, pe care le avem, având în vedere um, solicitările cu care se confruntă serviciile um, europene din domeniu. Acest lucru este valabil pentru resurse, dar din ce în ce mai valabil și pentru expertiză și mai ales uh, pentru expertiză de nivel înalt în ceea ce privește aspectele tehnologice. Pot să vă dau un exemplu, criptarea. Și apoi, o a patra concluzie majoră este uh, nevoia de adaptabilitate. Noi trebuie să fim versatili, pentru că natura amenințărilor, uh, nu doar intensitatea uh, lor, modus operandi al teroriștilor se schimbă, evoluează, iar noi trebuie să demonstrăm că instrumentele noastre sunt capabile să se adapteze la aceste schimbări prima imagine de ansamblu, e bine, în 2005 uh, am asistat la uh, lansarea unui mod mai structurat la nivel european de a acționa în domeniul uh, contraterorismului. Din 2005 încoace am propus, cu aprobarea Parlamentului și a Consiliului, o strategie pentru contraterorism. Principalele componente ale acestei strategii încă sunt uh, valabile și le vom vedea în acțiune în legătură cu diverse subiecte imediat. Încercăm de fiecare dată să acoperim toate aspectele, prevenția, protecția, uh, urmărirea și răspunsul. Toate acestea pentru diverse tipuri de operațiuni și sarcini. Acesta este cadrul uh, conceptual uh, care este în mod progresiv uh, pus în aplicare. Credem că probabil instrumentul orizontal cel mai recent și mai util pe care îl avem pentru a lupta cu terorismul este directiva recentă care a fost modernizată și adoptată în februarie 2017 și care ne arată că colegiuitorii au uh, reușit să acopere toate aspectele legate de uh, contraterorism, pornind de la definiția uh, actelor teroriste pentru a putea facilita armonizarea uh, naturii uh, infracționale a acestui uh, delict. Apoi am reușit să codificăm un număr mare de tendințe de cooperare inovatoare, moderne, pornind de la schimbul de informații și mergând până la răspunsul operațional. În cele din urmă, este vorba despre o lege care pun în aplicare uh, într-o manieră deplină aspectul drepturilor fundamentale. Primul aspect tematic pe care aș dori să îl acopăr împreună cu dumneavoastră acum este aspectul foarte important legat de radicalizare. Am putut uh, vedea ce se întâmplă cu acest uh, aspect recent, uh, cu ocazia celor mai recente atacuri. Uniunea Europeană și-a dezvoltat recent uh, o cale unică de acțiune uh, împotriva radicalizării, adică Uniunea a mobilizat finanțare pentru toate statele membre Uh, pentru a pune la dispoziția lor un centru unic de expertiză, o rețea unică de uh, practicieni uh, compusă din mai bine de 2400 de specialiști care există tocmai pentru a oferi expertiză mai bună și orientări mai bune pentru a putea răspunde la acest fenomen destul de recent și complex ambele aspecte, și anume identificarea indivizilor uh, care se radicalizează Și aici pot să spun că în întreaga Uniune Europeană avem uh, rezultate pozitive și celălalt aspect, cel al de radicalizări, unde avem nevoie încă de mai multă uh, atenție și insistență. Trebuie să putem identifica repede instrumente și să le folosim pentru a vedea care sunt grupurile vulnerabile de populație, cele care se radicalizează cel mai repede. Este însă foarte greu să găsim un răspuns uh, adecvat fiecarei situații în parte pentru deradicalizarea indivizilor. De aceea, Uh, ni se cere de către statele membre și Parlament să facem mai multe în domeniul uh, de radicalizării. De aceea am constituit un grup de acțiune de nivel înalt împotriva radicalizării. Acest uh, grup este unul în care Parlamentul European este reprezentat ca și observator, printre alți mulți observatori pe care i-am adus la masa discuțiilor, pentru a căuta noi căi de a uh, asocia mai bine uh, statele membre și autoritățile lor pentru a ne asigura că toate autoritățile pot să folosească mai bine instrumentele pe care le avem. Există și un uh, grup de uh, experți la nivel înalt care vor aborda noi teme uh, printre care um, modalitatea în care am putea reacționa mai bine pentru a proteja populația vulnerabilă. Aici uh, vizăm mai degrabă femeile și copiii. Ne gândim de asemenea cum am putea să facem lucrurile mai bine în anumite medii, de exemplu închisorile. Și apoi, cum să facem față unor uh, uh fenomene crescânde uh, legate de radicalizare. Deci ne trebuie abordare uh, cuprinzătoare cu privire la deradicalizare. De asemenea, ne gândim să implicăm în acest proces uh, și uh, statele din jurul nostru care au experiență ceea ce privește uh, deradicalizarea sau state care au nevoie de expertiză uh, pentru uh, propriul, propria siguranță, de exemplu statele din Balcani. Mă gândesc de altfel și la state din uh, sudul uh, Mediteranei. Uh, radicalization, a growing Cu munca împotriva antiradicalizării există și un alt fenomen pe care l-am văzut ca unul dintre vehiculele care contribuie la obiectivul de radicalizare al indivizilor, și anume internetul și tipul de conținuturi care sunt vehiculate Uh, pe diversele forme ale internetului pentru a incita uh, la radicalizare. Aici am început cu o abordare voluntară, intensificăm eforturile pentru a fi mai orientați spre rezultate și avem acțiuni împreună cu autoritățile naționale, dar și împreună cu actorii principali de pe internet cred că acolo unde am înregistrat progrese majore, majore este în organizarea unei forțe în creștere pentru a identifica materialele ilicite, materialele vehiculate pe internet care distribuie și promovarea, promovează activitățile teroriste. Încă putem, trebuie să îmbunătățim lucrurile în ceea ce privește ce se întâmplă după identificarea acestor materiale și da, după ce aceste materiale sunt uh, retrase, avem cooperarea actorilor, mai mult de 50 de operatori internet cooperează activ în uh, ștergerea conținuturilor identificate, dar ceea ce ne lipsește este ca acești actori ei înșiși să contribuie la această identificare a materialelor care sunt transmise către ei pentru ca ei să își asume inițiativa și să se asigure că aceste materiale, odată identificate, nu sunt reciclate pe internet, nu a, apar din nou prin alte canale. Deci avem aici uh, o uh, modalitate, avem mult de îmbunătățit aici. Pentru a ne proteja și protejarea spațiilor publice, ne-am pus accentul pe protecția infrastructurii critice. Avem o directivă în legătură cu infrastructura critică, directivă ce datează din 2008. Evaluarea este destul de critică în legătură cu această directivă. Directivă, directiva a fost utilizată pentru a consolida eforturile, însă este foarte limitată în ceea ce privește domeniul de aplicare. Acoperă doar rețelele de energie și de transport și întregul mecanism este extrem de greoi este în primul rând un uh, registru al uh, tipurilor de infrastructură existente, însă nu are foarte multe capacități operaționale de a răspunde, fie pentru a pre, pre, proteja aceste infrastructuri, fie a răspunde în cazul unui atac. Noul accent al protecției este pe spațiile publice. Am văzut în ultimele atacuri, în atacurile recente, că în spațiile publice încearcă teroriștii să comită aceste atacuri. Uh, domnul comisar King va, a anunțat un plan uh, pentru spațiile publice. Va fi un prim pas semnificativ uh, la nivelul Uniunii Europene pentru a încerca să avem o abordare mai inclusivă pentru a-i ajuta pe toți cei răspunzători de spațiile publice să aibă o rezistență mai mare. Bazându-ne pe întregul set de instrumente, evaluarea de risc, ce tip de spații este vizat, ce se poate face, examinăm și interiorul, minimizând posibilitatea ca acei oamenii din interior să acționeze, introducem proceduri de verificare pentru anumite profesii. Atunci când vorbim despre spațiile publice, ne confruntăm cu actori de natură foarte diferită, deci există și actori economici, companiile de închiriere care ar putea să ia niște pași practici pentru a identifica uh, o anumită amenințare, după aceea um, felul în care este gândit, cum este organizat spațiul public și, bineînțeles, conștientizarea publicului. pentru ca publicul să fie nu doar mai bine informat în legătură cu amenințarea, ci pentru a putea și răspunde mai bine în cazul unui atac. O altă zonă tradițională pe care am examinat-o corespunde cu accentul pus pe infrastructura critică. După 11 septembrie s-a pus accentul pe armele chimice, biologice și neurologice. Aici Uniunea Europeană foarte devreme, deja din 2010, a dezvoltat un plan de acțiune cu o serie de instrumente la dispoziția autorităților naționale și a actorilor privați. Evaluarea acestui program este pozitivă, însă și aici se pot îmbunătăți lucrurile. În primul rând, în ceea ce privește o calificare mai bună a riscului uh, în comunicarea diversilor actori pentru a vedea unde sunt vulnerabilitățile, pentru a vedea ce fel de utilizări pot fi uh, avute în vedere. Invest- investițiile în cercetare au fost uh, utilizate pentru a găsi o soluție pentru a trasa aceste materiale, însă se pot face mai multe lucruri pentru a îmbunătăți situația și după aceea intensificarea uh, cooperării între diversi actori pentru producători și de asemenea în ceea ce privește utilizatorii de materiale nucleare. Recent, datorită naturii atacurilor cu care s-a confruntat Uniunea Europeană, s-a pus accentul atât pe explozibili cât și pe arme de foc. În ceea ce privește explozibilii, avem legislație deja care dat, care datează deja de mai mult de șapte ani, legislație care a îmbunătățit uh, cunoașterea uh, generală în ceea ce privește precursorii, materialele necesare pentru a construi uh, material explozibil, dar și notificarea tranzacțiilor Uh, suspecte, de exemplu dispariția acestor persoane, uh, acestor materiale, îmi cer scuze. Este complex de implementat pentru că nu este vorba aici doar de autorități publice, ci și de, uh, în principal de actori economici. Deci aici este nevoie de orientări mai bune, de un simț al răspunderii mai mare și să se și comisia va prezenta miercurea aceasta un asemenea proiect în contextul pachetului antiterorism. Cred că trebuie, trebuie să evaluăm chiar mai mult ceea ce se poate îmbunătăți și sperăm că vom fi în poziția de a utiliza rezultatele muncii dumneavoastră pentru a introduce noi idei în evaluarea a ceea ce facem noi pentru a limita piața precursorilor de explozibili pentru ca aceștia să nu ajungă în mâinile teroriștilor. Aceeași abordare și în legătură cu armele de foc, însă aici avem o lege care a fost uh, actualizată recent, a fost adoptată formal la începutul acestui an Știm cu toții dificultățile pe care există în implementarea acestei legislații. Am făcut uh, foarte multe pentru a avea uh, contacte naționale pentru a uh, coordona mai bine lucrurile, pentru a da asistent, asistență financiară pentru a ajuta autoritățile să explice ce se așteaptă din partea producătorilor de arme de foc și, bineînțeles, diversilor comercianți din această uh, piață. Trebuie să fim, uh, de asemenea, foarte precauți în uh, monitorizarea implementării. Finanțarea teroriștilor Uh, aici uh, cred că mai este foarte mult de făcut. Am încercat să acoperim uh, cele trei abordări și când am făcut acest lucru ne-am concentrat pe formele cele mai semnificative și tradiționale în ceea ce privește transferul de fonduri care pot fi utilizate pentru activități teroriste. Am văzut că din ce în ce mai multe grupări teroriste utilizează modalități non-convenționale de a, a transmite a, susținerea financiară ceea ce uh, necesită um, un răspuns uh, diferit. Dina va discuta uh, unde se pot aduce îmbunătățiri, rolul unităților internaționale de anchetă, însă trebuie să reușim mai bine să trasăm tipurile de tranzacții posibile, care pot să fie utilizate de către grupările teroriste și uh, cele de altă natură. Este un uh, domeniu în care ne așteptăm uh, la mult mai multe și la rezultatele comisiei dumneavoastră. Schimbul de informații nu este un domeniu nou a existat de la începutul uh, răspunsurilor aduse terorismului. Uniunea Europeană a investit foarte mult în acest uh, domeniu, însă mai este nevoie de eforturi suplimentare. Un domeniu oarecum uitat când vorbim despre schimbul de informații este evaluarea mm, riscului de securitate. Și aici Cred că am demonstrat că, în general, uh, forțele de aplicare a legii și uh, în comunitatea de informații secrete poate să facă o evaluare, o evaluare de risc la nivel european, nu doar pentru a evalua natura amenințării, ci pentru a stabili diverse niveluri de risc pentru a uh, coordona răspunsul. Bineînțeles că am dorit să investim mai mult, am dorit să se acorde o mai multă atenție. Am uh, avut uh, progrese foarte mari în domeniul uh, granițelor când paza uh, de coastă și de frontieră a uh, căpătat uh, capacități de a evalua aceste riscuri. Cred că putem să monitorizăm nu doar amenințarea, ci să avem și o idee mai bună în legătură cu riscurile asociate. În al doilea rând, dezvoltarea progresivă a capacităților la nivelul Uniunii. Aici probabil capacitatea cea mai exemplară din ultimii ani este Centrul Contraterorism al Europol. Un uh, centru care ar trebui să fie avut în vedere pentru că a putut să se poziționeze ca uh, Centrul European de Informații deocamdată a înregistrat peste 900 de suspecți de uh, activități teroriste și peste uh, 9000 de instanțe de cetățeni europeni care au călătorit spre zone de conflict. Asta înseamnă că există o capacitate informațională la nivelul Uniunii Europene este disponibilă tuturor uh, statelor membre și beneficiază de uh, informații prin rețeaua de informații Siena a Europol. Acest centru european contra terorismului, ECTC, a fost uh, construit progresiv de-a lungul anilor și a venit, devenit acum un răspuns natural oricând există un atac terorist într-un stat membru, ca acel stat membru să notifice și să ceară ajutorul ECTC pentru a sus- primi ajutor în ceea ce privește resurse umane și echipamente. Europol va avea un rol și mai important în contextul reglementării Europol, lucru pe care l-am adoptat recent și am discutat acest lucru recent când am inaugurat noul organism de uh, reglementare unde se discuta despre un acces mai bun la informații pentru Europol și în special informații care provin din statele partenere din lume. Aici credem că Europol poate să, aduce, să aducă o plus valoare autorităților naționale pentru a reflecta mai bine informațiile de calitate dintr-o serie de state care sunt gata de a coopera cu noi. Uh, proper uh, agreement. E nevoie însă de acorduri corespunzătoare pentru care vom uh, veni cât de curând cu un mandat pentru a putea negocia cu o serie întreagă de țări partenere critice în acest sens. În fine, rolul sistemelor de informații, desigur zona unde în ultimele 9 luni am investit uh, majoritatea resurselor noastre, este, desigur, o zonă absolut critică pentru că avem sisteme de informații, avem sisteme de informații foarte cuprinzătoare, însă, din păcate, acestea au fost dezvoltate în cursul anilor, așa, într-un fel de mentalitate de tip uh, siloz. De aceea, iată, necesitatea interoperabilității, unde am făcut uh, eforturi cu agențiile naționale, dar toate și toți actorii europeni, pentru a încerca să acționăm pe trei căi. În primul rând, să folosim mai bine sistemele care există, nu să inventăm sisteme noi doar de dragul inventării unor sisteme noi, ci să nu uităm la sisteme complexe vechi, de pildă PRUM, care e mai degrabă de natură interguvernamentală, sau un sistem care se dezvoltă acum, ca de pildă PNR, asigurându-ne că se folosesc cele mai bine aceste sisteme și nu doar la nivel național, cât și la nivel european face obiectul și a multor discuții pe care le aveți dumneavoastră pe baza propunerilor venite din partea Comisiei pentru a îmbunătăți accesul, dar și tipul de informații care există în diferite sisteme, precum sistemul de informații Schengen, Eurodac și uh, um, ECRIS, care a apărut mai de curând. Colega mea va spune ceva în acest sens. Cea de-a doua cale se referă la uh, închiderea lacunelor care există. Asta pentru a genera toate capacitățile pentru a identifica posibili făptași a unui act terorist și, evident, aici se discută și sistemul de intrări-ieșiri și ETIAS, care vor completa setul de sisteme de informații în Uniunea Europeană. Cea de-a treia care este de a obține mai mult din sistemele existente. Și aici, spre deosebire de abordarea Statelor Unite, după 11 septembrie, opțiunea nu e de a centraliza sau de a construi un registru central de informații, ci de a folosi mai bine sistemele oferind uh, susținere prin verificarea calității datelor, a vedea ce date sunt uh, colectate în aceste sisteme, avea un motor de căutare care să îmbunătățească identificarea potențialelor suspecți și, de asemenea, de a folosi cel mai bine posibil materialul biometric pe care îl avem. Așa cum am văzut în majoritatea atacurilor teroriste recente, doi indivizi se mișcă prin Uniunea Europeană, în zona Schengen în speță, folosind identități diferite. Deci prioritatea este de a revizui modul în care funcționează sistemele noastre pentru a ne asigura că cineva nu se poate înregistra folosind identități diferite și asta prin folosirea materialului biometric disponibil. În fine, <clears throat> atunci când ne uităm la tipurile de susținere operațională pe care, care pot fi oferite la nivel european, aș dori să mă refer la diferitele agenții pe care le-am uh, creat și apoi le-am dezvoltat în cursul anilor. Parlamentul a fost un uh, important susținător pentru aceste agenții și un mesaj puternic după evaluarea cuprinzătoare este că e nevoie de mai mult. Activitatea acestor agenții nu e doar apreciată, ci este considerată de dreptul esențială și mult apreciată și de autoritățile naționale, precum și de uh, alți operatori din uh, state partenere. Ideea e de a pune la un loc mai multe resurse și de a crea mai multă expertiză prin intermediul acestor agenții. Pentru a um, sintetiza mesajele cheie ale evaluării efectuate, aș spune următoarele ceea ce privește implementarea, am dat câteva exemple, fie că e vorba de PNR sau arme de foc sau explozibili, trebuie să facem mai multe și trebuie să trimitem mai multă susținere autorităților naționale pentru a implementa uneltele care au fost definite și care au fost puse la dispoziția autorităților naționale. Complexitatea uneltelor aici avem și noi o responsabilitate pentru a veni cu o simplificare care să facă ca aceste instrumente să fie mai adaptate la scopurile actuale. Și asta presupune o spargere a gândirii de tip silos pentru a îmbunătăți interoperabilitatea resurselor. În ceea ce privește capacitatea, aici nu e vorba doar de agenții, ci și de susținerea crescândă pentru rețele europene, de pildă rețeaua antiradicalizare, RAN sau rețeaua Atlas, care este ceva special în sensul în care autoritățile naționale care combat terorismul au decis să creeze o rețea de susținere reciprocă, dar și care să poată și interveni în cazul unui atac pentru a susține statul membru vizat. În fine, amenințări în evoluție ne forțează să rămânem flexibili, să găsim soluții noi, să răspundem la modificările modului de operare a făptașilor. De aceea trebuie să ne concentrăm pe spațiul public uh, în ziua de azi, uh, mediul cibernetic, pentru că este de asemenea un mediu folosit de pentru activitățile teroriste, pentru a ascunde sau avea acces la mijloacele de atac, dar și pentru radicalizare un aspect nou, urgent pentru toate autoritățile naționale și poate împreună vom fi în măsură să oferim mai multă susținere. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule Uniti, pentru această prezentare. Ați uh, prezentat-o destul de repede, având în vedere documentul voluminos al uh, Comisiei. Aș dori să reamintesc uh, tuturor colegilor uh, că ați primit un exemplar fie pe hârtie, fie în căsuțele dumneavoastră poștale ați uh, primit acest document foarte bine elaborat, care va fi completat cu un document uh, de pe 19 octombrie pe care îl așteptăm uh, cu mare interes. Aș dori să vă mulțumesc în numele colegilor pentru această prezentare, care cu siguranță va atrage după sine un număr mare de întrebări. Înțeleg că doamna Tina asta, Astola, aș dori să Uh, vorbească imediat, după care să avem o singură sesiune de întrebări și uh, răspunsuri. Aș dori însă să vă rog să nu vă întindeți foarte mult, uh, astfel încât să putem avea un dialog după aceea. Aveți cuvântul, doamna Stolac. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a veni în fața dumneavoastră și de a prezenta o sinteză a situației um, măsurilor antiteroriste din perspectiva DJ Justiție. În mandatul care ne revine specifică nevoia reducerii amenințelor teroriste și dat fiind modelul impredictibil atacurilor de uh, care au avut loc recent, e clar că trebuie să putem contracta atacuri de această dimensiune fără a, a uh, pune în pericol propriile valori. Aș dori să mă refer la aspectele cheie a politicilor de justiție care sunt de asemenea reflectate și în mandatul Comisiei dumneavoastră. Abordarea finanțării terorismului, asigurarea instrumentarului necesar pentru autoritățile judiciare pentru combaterea terorismului, a ne asigura că măsurile UE în acest domeniu respectă drepturile fundamentale și, în ultimul rând, să prevenim radicalizarea, așa cum s-a menționat deja de către colegul meu. În ceea ce privește activitatea noastră, în ceea ce privește finanțarea asociată cu terorismul. Prin directiva de combatere a spălării banilor, care a intrat în vigoare la începutul acestui an, s-a făcut un pas. Din păcate, nu toate statele membre au pus-o în aplicare și de aceea am început să verificăm legile naționale de transpunere revizuirea acestei directive, care are loc în momentul de față, va întări și mai mult politicile europene. Și există și o echipă de lucru internațională um, de cooperare în acest domeniu. La nivelul Comisiei sperăm că se va ajunge la un acord politic cât se poate de curând. Colegul meu a menționat deja unitatea de inteligență financiară. Despre dezbaterile în Comisia de Anchetă Panama, pe care le-am urmărit foarte de aproape, a subliniat importanța unităților de inteligență financiară a statelor membre și a unui sistem eficient de coordonare între acestea și în momentul de față evaluăm cum anume să le oferim prerogative suplimentare și de a spori cooperarea între acestea. Aș dori să mă refer acum la autoritățile judiciare, care desigur sunt esențiale într-o societate guvernată de <clears throat> statul de drept. Important Eurojust în facilitarea cooperării în cazul de terorism. Statele membre caută din ce în ce mai mult susținerea uh, Eurojust în combaterea terorismului în investigațiile aferente. În momentul de față există 69 de investigații în derulare în ceea ce privește terorismul. Așa cum a menționat și președintele Juncker, vom evalua și posibilitatea extinderii competențelor EPPU. undeva în 2020-2025. Totuși, Eurojust este un organism eficace și propunerea noastră este de a îmbunătăți eficacitatea operațională printr-o structură de guvernanță modificată și sperăm că Parlamentul va susține modificările propuse de Comisie în acest sens. Am înțeles că planificați o vizită la Eurojust în următoarele săptămâni unde veți avea o privire de ansamblu asupra ceea ce s-a făcut în ultimele luni. S-au identificat mai multe provocări cheie în ceea ce privește combaterea terorismului și în anchete. Aș menționa o serie dintre acestea. Colectarea, partajarea datelor admisibile, inclusiv uh, în format electronic accesarea informațiilor din conturile de media socială sau uh, uh, care sunt stocate în cloud este mai dificil, pentru că deseori aceste date sunt stocate în jurisdicții străine și de aceea lucrăm la măsuri practice pentru a-i ajuta pe procurori în acest demers pentru a facilita implementarea Ordinului European de anchetă și pentru a prezenta anul viitor propuneri legislative cu privire la facilitatea accesului um, transfrontalier în ceea ce privește datele electronice. Schimbul de informații a fost deja menționat aici și de asemenea și sistemul uh, centralizat la care lucrăm, ECRIS, uh, TCN, care ne va permite să obținem informații cu privire la condamnarea anterioară pentru resortisanța unor state terțe. Și și aici sper că vom avea niște negocieri interinstituționale foarte eficiente și așa că se poate de curând. Colegul meu s-a referit la interoperabilitatea acestor uh, sisteme de informații construite într-un format siloz. Și aici trebuie să realizăm interoperabilitatea, să ținem însă cont și de protecția datelor și credem că în secolul 21 este posibil să facem ambele, să asigurăm mai multă securitate, dar și o mai mare protecție a datelor, atât prin soluții tehnice cât și legislative. Și, desigur, și directiva cu privire la poliție este esențială în acest sens. Pe lângă datele personale, dat, măsurile de securitate trebuie să respecte și uh, principiile proporționalității. Și uh, în acest sens examinăm uh, toate propunerile pentru a vedea ce impact au asupra acestor drepturi și ne asigurăm că statele membre uh, îndeplinesc toate obligațiile care decurg din Carta Drepturilor Fundamentale. Este un bun exemplu pentru aceste eforturi pachetul legislativ în ceea ce privește protecția datelor. De asemenea, trebuie să nu se interfereze cu cele patru libertăți fundamentale. Uh, And there is in this directive a specific explicit Există în această directivă o clauză specifică care vizează drepturile omului prima de acest gen. De asemenea, evaluarea noastră expusă a acestui instrument va, se va referi și la impactul asupra drepturilor fundamentale și a libertăților fundamentale. Câteva cuvinte în ceea ce privește prevenirea radicalizării uh, asta din start, construind societăți uh, mai rezistente. Acțiunile noastre în acest domeniu se concentrează asupra prevenirii radicalizării și a contrării urii și intoleranței în societate pe ansamblu. Trebuie să ne asigurăm că evităm stigmatizarea oricărui grup sau a oricărei comunități care să ducă la o polarizare a societății. Manifestarea extremismului de orice tip, atât retorică anti-occidentală, cât și extremist de dreapta pot contribui pentru a nutri baza terorismului aplicăm cadrul legal pentru combaterea xenofobismului și a rasismului și am ajuns la un acord cu platformele majore de internet în ceea ce privește combaterea urii online. Și rezultatul acestui cod de conduită arată că s-au făcut progrese importante uh, discursuri ale URI se elimină rapid uh, după notificare. Trebuie să facem mai multe îmbunătățiri, în special în ceea ce privește transparența eliminării acestora. Și... Last month, the Commission also adopted the communication on tax. Luna trecută, Comisia a adoptat și comunicarea legată de combaterea conținutului ilegal online. Aceasta stabilește niște orientări și principii pentru platformele online, online ca ele să-și stimuleze lupta de, împotriva terorismului uh, online. Cât privește radicalizarea în închisori, Comisia susține statele membre, oferindu-le mai ales finanțare și facilitându-le schimbul de uh, bune practici. Aș dori să menționez faptul că în februarie anul viitor vom organiza o conferință pentru judecători, procurori, uh, pentru uh, personalul care urmărește după eliberare deținuții, pentru a discuta exact despre bune practici în acest sector. Apoi, un aspect important, uh, poate un punct de plecare, este cel conform căruia noi căutăm alternative pentru detenție, mai ales pentru femei și copii. Aș putea să mă opresc aici spunând că suntem gata să primim feedback din partea dumneavoastră și propuneri din partea acestei comisii pentru a putea să ne atingem uh, obiectivele, astfel încât uh, cetățenii europeni uh, să poată trăi pașnic într-o societate liberă și deschisă. Mulțumesc! Merci, Madame Astola, de, de la prezentare. Mulțumim pentru această prezentare, doamna Astola, mulțumim și că ați respectat timpul alocat. Acum putem avea un schimb de opinii cu întrebări și răspunsuri. Voi da mai întâi cuvântul coordonatorilor dacă doresc să intervină. Și apoi voi da cuvântul uh, colegilor uh, care s-au anunțat, de exemplu, doamna uh, Gomez, cu dânsa începem. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Aș dori să înțeleg cum evaluați dumneavoastră uh, această idee de uh, operațiuni uh, aglomerate, conglomerate pentru a lupta cu terorismul. Apoi mai am o întrebare. Ați uh, Ați analizat, deci, competențele statelor membre din perspectiva cadrului lor juridic și constituțional pentru a derula operațiuni uh, de uh, bază în ceea ce privește lupta cu uh, terorismul? Firește, uh, Mă refer la cadrul uh, juridic existent pentru lupta cu terorismul și anume la interceptarea comunicațiilor, informații uh, secrete și așa mai departe. Poate că anumite state membre nu și-au lămurit aceste lucruri nici pentru uh, acțiunile interne. Dacă acționează ilegal, firește că asta va avea consecințe. Apoi, în ceea ce privește prevenirea radicalizării, oare Există vreo abordare proactivă în ceea ce privește uh, statele care resping uh, importul de imami uh, și găsesc uh, alternative la această situație, de exemplu importarea imamilor din Pakistan sau din Arabia Saudită, sau care monitorizează structurile sociale asociate unor moschei care sunt susținute de state pe care le-am menționat sau altele de altfel. De asemenea, Uh, registrul cu numele pasagerilor. Minunat! Uh, ni s-a tot fluturat uh, prin fața ochilor ca fiind un glonț de aur, însă statele membre acum nu pun în aplicare această lege. Dar este clar de la bun început că avioanele private nu sunt acoperite. Deci, ce s-a făcut pentru a ne asigura că avioanele private care aterizează pe aeroporturile din Uniunea Europeană sunt uh, controlate. Mă gândesc la avioanele private ale unor uh, uh, indivizi din golf uh, care aduc uh, droguri uh, pe care le folosesc teroriștii. În cele din urmă, în ceea ce privește finanțarea terorismului, aici aplică și întrebarea mea de acțiuni uh, de tip uh, siloz. Uh, pot să zic că am participat la uh, eforturile de redactare a celei de-a patra directive cu privire la spălarea de bani și am văzut cum, uh, cât de reticente sunt statele membre și dacă mă gândesc puțin la modul în care acestea se opun hotărât adoptarea unor, uh, adoptării unor soluții uh, care să fie cuprinse în cea de-a cincea directivă cu privire la spălarea de bani și știind că toate aceste lucruri sunt cruciale pentru lupta cu terorismul, uh, Mă întreb cum putem continua? Asta dacă avem intenții serioase sau statele membre au intenții serioase și mă gândesc mai ales la faptul că recent Comisia, prin intermediul domnului comisar Moscovici și a serviciilor sale, a subliniat că sistemul TVA este exploatat pentru finanțarea terorismului. Uh, și vorbim despre sume uriașe, de 5 miliarde pe an. Nu vorbim despre cartele preplătite. Nimeni nici măcar nu menționează acest subiect. Nu se face niciun fel de legătură între Digi Home și Digi uh, Jury și Digi Taxud în legătură cu această chestiune. Pentru că, până la urmă, grupurile teroriste profită de propriul nostru sistem de taxare și de disfuncționalitățile lui. Cred că mă opresc aici deocamdată. Euh, Mulțumesc, uh, doamnă Gomes. Andres Virstizen are cuvântul coordonator din partea ECR. V-aș ruga să fiți mai subțin pentru ca toți colegii să poată să intervină. După dumneavoastră va lua cuvântul Jean-Philippe Albrecht și apoi vom da cuvântul celor doi invitați din partea uh, comisiei, după care va urma o a doua sesiune de întrebări. Aveți uh, cuvântul pentru maximum două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fac față acestei limite proaspăt impuse de timp. Uh, Uh, vă mulțumesc pentru prezentarea aceasta cuprinzătoare. Ați uh, făcut o treabă bună, extrem de utilă activității noastre în această comisie. Aș dori să mă refer la câteva aspecte unde aș mai dori niște explicații. În primul rând, în ceea ce privește recomandările de la pagina 81 din acest uh, raport. Dumneavoastră menționați la recomandarea numărul 8 Uh, faptul că instituțiile europene, mai ales Comisia Libii, ar trebui să fie implicate mai activ într-o etapă timpurie în ceea ce privește uh, recrutarea experților și a uh, profesioniștilor din domeniu. După care ați subliniat, ceea ce mi se pare un lucru bun, faptul că instrumentele pe care le avem ar trebui folosite mai pe larg, ar trebui poate actualizate, asta mai degrabă decât să inventăm mereu noi instrumente și noi cadre de acțiune. Aș vrea așadar să înțeleg cum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 percepeți dumneavoastră situația pe uh, viitor? Cum am putea avea un cadru cuprinzător de la bun început, astfel încât să nu plească ajustat uh, foarte des? Am văzut ce se întâmplă cu uh, registrul numelui pasagerilor, am văzut ce s-a întâmplat și cu uh, codul uh, frontierelor Schengen, a trebuit mereu să uh, tot actualizăm lucrurile. Prin urmare, aș vrea să știu ce părere aveți despre uh, acest subiect. Și apoi, a doua întrebare, pentru că nu mai am mult timp la dispoziție, este vorba despre un studiu pe care l-ați făcut în legătură cu politice interne, însă în ce măsură v-ați uh, axat puțin și pe aspectele externe, pe cele care țin de politică externă? Ne gândim puțin la amenințările din Orientul Mijlociu, din uh, statele asiatice, din statele din Nordul Africii și așa mai departe. Ați încercat să analizați puțin, să vedeți uh, dacă aceste lucruri pot avea o legătură cu ceea ce ați făcut dumneavoastră până acum, dacă putem să ajutăm aceste state și dacă putem să contracarăm într-o anumită măsură anumite probleme. Am încercat, doamnă președinte, să mă limitez la două două minute și sper că mă veți ierta dacă le-am depășit puțin. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, mulțumesc că, că ați respectat timpul. Dau acum cuvântul uh, colegul nostru Albrecht uh, pentru două minute, după care uh, dau cuvântul din nou Comisiei pentru prima serie de răspunsuri la întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Eh, eventual aș dori să mă refer la eh, studiul pe care îl vom discuta puțin mai târziu, dar eh, aș vrea opinia dumneavoastră în legătură cu câteva aspecte identificate de acest studiu, pentru că mai sunt și alte studii care au fost elaborate în domeniu, care au cuprins alți experți. Mă refer la punerea în aplicare a actualelor măsuri existente măsuri care au fost elaborate în ultimii 10-15 ani. Se pare că acest aspect este unul cheie. Devine din ce în ce mai clar uh, faptul că uh, trebuie să vedem cum am putea face ca polițiștii pe teren chiar să aplice măsurile pe care noi uh, le aprobăm și cum pot ei folosi sistemul existent mai degrabă decât să încercăm noi să găsim noi măsuri. Deci mi-ar plăcea să știu cum planificați ca în acest domeniu să, uh, să se ajungă să se aplice măsurile pe teren. Mă gândesc eventual și la finanțarea personalului uh, care face parte din echipele comune de investigații, unde eventual am putea să ne implicăm mai mult uh, pentru ca uh, polițiștii sau autoritățile din domeniul justiției să poată să coopereze mai bine pentru a aplica toate măsurile existente. Apoi, în ceea ce privește evaluarea, studiile sublinează foarte clar că multe dintre măsuri în ultimii 10-15 ani au fost gândite fără niciun fel de evaluare de impact elaborată în prealabil. Foarte mult multe măsuri, așadar, au fost elaborate într-o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că ceva trebuia făcut ca reacție. Prin urmare, cum putem pe viitor să îmbunătățim uh, acest proces pentru a avea o strategie bazată pe niște valori de uh, impact și apoi uh, cum am putea să avem și niște mecanisme bune de uh, revizuire și niște clauze de caducitate, pentru că e clar că anumite aspecte trebuie uh, reanalizate după o anumită perioadă de timp sau poate chiar eliminate treptat. Americanii fac asta în mod treptat. Oare aceasta ar putea fi o opțiune pentru dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Dau acum um, cuvântul celor doi invitați din partea Comisiei pentru o primă serie de răspunsuri. Sunt multe întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, poate le voi aborda în ordine inversă. Uh, ultima întrebare, că multe măsuri n-au avut în spate o evaluare de impact. Da, e o observație foarte corectă. Întotdeauna uh, evoluăm ca urmare a unor crize. Această evaluare cuprinzătoare se dorea a fi o prezentare de ansamblu a uh, situației actuale, uh, o analiză a măsurilor uh, care au fost luate în ultimii 10-15 ani. Și a subliniat pe bună dreptate faptul că trebuie să continuăm să evaluăm uh, continuu instrumentele, că trebuie să avem uh, clauze de întâlnire uh, în legătură cu anumite aspecte și că trebuie mereu să îmbunătățim instrumentele existente. Cred că acesta este unul dintre aspectele fundamentale pe care încercăm să îl descriem și să îl promovăm prin această evaluare cuprinzătoare. Apoi, în ceea ce privește punerea în aplicare pe teren, din nou, um, o altă observație foarte pertinentă. Am uh, spus uh, că în legătură cu mai multe instrumente, mai există aspecte percepute ca fiind foarte complexe uh, pe teren. Așadar, uh, noi am uh, vrea să sugerăm ca de fiecare dată când revizuim uh, legislația sau definiția instrumentelor pe care le oferim, de altfel chiar și finanțarea și aranjamentele de finanțare existente, care sunt uneori mult prea complexe pentru tipul de comunitate pe care dorim să o sprijinim, deci repetăm apelul nostru de simplificare. Prin urmare, trebuie să venim cu chestiuni care sunt ușor de înțeles uh, și, uh, de asemenea, să oferim mai multă uh, orientare, susținere. Ideea este nu să elaborăm legi suplimentare, cu excepția finanțării terorismului, unde am identificat niște lipsuri încă majore care trebuie acoperite. Acolo, da, e nevoie de legi noi, dar în afară de acest domeniu, cred că ar trebui să folosim mai bine, prin anumite orientări, uh, ceea ce există deja. De asemenea, un alt subiect adesea menționat este cel al instruirii. Există un instrument numit SEPOL care este dedicat uh, instruirii uh, forțelor de acțiune uh, pe teren și cred că ar trebui să facem uh, uh, uz mai bine de acest instrument, asta decât să găsim mai multe mijloace. În ceea ce privește aspectul extern, afacerile externe, uh, eu cred că această componentă uh, este prezentă la nivel orizontal în evaluarea noastră cuprinzătoare. Principala valoare adăugată însă, cred eu, e uh, elementul sancțiunilor. Este un aspect extrem de uh, important. The, the entire, uh, the... Aici este nevoie de întreaga rețea diplomatică a Uniunii Europene și tipul de dialog contra terorism um, care a existat în timp cu aproape toate statele care au ceva de contribuit în ceea ce privește felul în care s-au adresat uh, și au încercat să rezolve activitățile teroriste. Aceasta este uh, este, acestea sunt acțiunile pe care le-am uh, întreprins. Un alt aspect, cum să avem uh, o viziune mai bună la nivelul strategic din partea practicanților. Cred că este într-adevăr o critică îndreptățită și noi am uh, spus acest lucru în evaluare trebuie să fim mai precauți în legătură cu necesitățile celor care sunt pe teren și implementează măsurile, deși efectiv un exercițiu pe care l-am făcut la grupul de experți cu privire la interoperabilitate a fost un exercițiu în care toți experții erau în jurul mesei și de aceea poate rezultatul a fost atât de constructiv și, a și până la urmă s-a înregistrat un consens. Este exact același lucru pe care am încercat să-l facem cu uh, grupul la nivel înalt, înalt antiradicalizare. Am încercat să venim cu propuneri pentru a evalua mai bine despre ce, de, de ce este nevoie pe teren. După aceea, la aspectul siloz. Uh, Aici eh, mi se pare că este un aspect fundamental pe care comisia dumneavoastră îl va evalua și unde așteptăm eh, contribuții. Dacă ne uităm la evaluarea comprehensivă, în 50 de ani de istorie lucrurile s-au îmbunătățit. Avem eh, mult mai multe interconexiuni între autoritățile de aceeași natură din diversele state membre. Deci autoritățile polițienești care conlucrează între ele, la fel și autoritățile vamale, la fel și uh, pentru agenții de frontieră unde vrem să înregistrăm îmbunătățiri este aceeași problemă care a fost identificată în toate dezbaterile naționale, este să utilizăm cel mai bine autori- diversele autorități. Bineînțeles că atunci când examinăm exemplul dumneavoastră, finanțarea, am putea să avem rezultate mult mai bune dacă am putea să utilizăm uh, serviciile vamale, dacă putea, putea să utilizăm uh, uh, serviciile de impozitare, însă există, există acolo instrumente care ar putea să fie extrem de valoroase pentru uh, punerea în aplicare a legii și asta încercăm să facem noi la comisie. Încercăm să uh, unim diversele domenii de activitate și să ne asigurăm că atunci când facem o propunere nouă, din punct de vedere comercial, introducem și aspecte relevante uh, pentru comerț, pentru impozitare, pentru a avea uh, și idei din partea autorităților de mm, aplicare a legii. abordarea proactivă în ceea ce privește antiradicalizarea, ați menționat două exemple, uh, fluxul de finanțare al anumitor state și de asemenea tipul de măsuri pe care le pot lua statele naționale pentru a Uh, limita activitățile centrelor sociale sau religioase. Este un domeniu delicat la nivelul Uniunii, însă noi considerăm și a fost un consens că în acest context putem să trecem mai departe, să examinăm aceste aspecte, pentru că tendința generală este să transmitem bune practici, cunoaștere, înțelegere și dacă facem acest lucru, sper să putem găsi cel puțin câteva răspunsuri inițiale în legătură cu aspecte majore și anume să avem o transparență mai bună în legătură cu finanțarea și de asemenea să avem un cod de bune practici. Cred că este Uh, în posibil, este posibil un acord european, este posibil să avem un acord la nivel european pentru a stabili asemenea aspecte. Același lucru când uh, examinăm felul în care uh, tratăm organizațiile. PNR nu acoperă uh, avioanele și autonavele private, Într-adevăr, aceasta a fost intenția, există anumite lacune, însă aceste lacune sunt uh, uh, compensate prin un accent uh, mai mare din partea autorităților naționale care examinează tipurile de autorități, da, autorizații date. Câteodată acestea sunt nearmonizate și de aceea este foarte importantă analiza de risc. Pentru că fără analiză de risc nu va exista, nu, pentru că nu vor exista niciodată instrumentele care să permită risc zero în transporturi, însă dacă putem să facem ca autoritățile să de, ne dea mai multe informații, să uh, contribuie la analiza de risc, atunci putem să uh, ajungem să avem rezultate foarte um, relevante. Vă mulțumesc. Doar câteva idei în legătură cu ceea ce fac sau nu statele membre. În multe cazuri, nu noi mergem acolo ca să facem ceva pentru statele membre. Însă aș da un exemplu prin care putem să dăm statelor membre instrumente pe care și le doresc, dar uh, în care trebuie să conlucreze. În ceea ce privește raportarea imamilor, aici din nou radicalizarea în închisori este un exemplu foarte bun unde statele membre pot să acorde un forum de punere în comun a bunelor practici. În ceea ce privește uh, finanțarea terorismului, uh, cu EPO vom avea un aspect mult mai puternic de finanțare inclus în uh, competențele EPO procurorului european și în ceea ce privește implementarea eh, Există aici o problemă legată de legislația comunitară și formarea este un asemenea aspect. Nu am menționat tot ceea ce facem cu uh, autoritățile. Bineînțeles că noi finanțăm Eurojust, care are o echipe comune de anchetă care sunt foarte eficiente și pe care le-am menționat și care nu, pe care, și care nu au fost menționate înainte. Vă mulțumesc uh, pentru aceste răspunsuri precise. Vă dau cuvântul două minute lui Maite pentru Uh, care îl înlocuiește pe Gerard de coordonator. Păi da. da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să pun două întrebări foarte concrete. Este posibil că ați dat, să fi dat aceste răspunsuri în prealabil, însă eu am încă lacune în acest domeniu. Știm că termenul de implementare este septembrie 2018, însă deja a trecut un an și dacă ne puteți comunica ce state au comunicat implementarea pentru a cunoaște dacă se implementează corect sau nu această directivă. În al doilea rând, în 3 iulie anul trecut, a fost loc un furt de arsenal militar în Portugalia, lansatoare de grenade, material explozibil și așa mai departe. A fost cel, mai, cel mai mare eșec de uh, uh, securitate din Uniunea Europeană și în ziua următoare a avut loc un furt dintr-o furgonetă care conținea nitroglicerină în Barcelona. Eu vă întreb uh, Acestea sunt infrastructuri critice. Comisia a evaluat, are informații din partea statelor membre și ați putea să ne spuneți, dacă e necesar, să ne repetați care sunt informațiile disponibile, pentru că uh, aceste furturi reprezintă breșe grave în politica de securitate. Mulțumesc. Domnul Van Orden, două minute. Um, mă întreb dacă Comisia poate să ne dea câteva informații în acest uh, moment. Avem două volume destul de uh, considerabile care au fost uh, care constau în evaluarea politicilor europene despre terorism. Primejdea este ca comisia noastră să mai producă încă un asemenea volum care să fie citit de foarte puțină lume. Uh, am, cum am fi aprecia anumite informații de la oameni ca și dumneavoastră în legătură cu unde ar trebui să ne focalizăm, pentru că din uh, punctul meu de vedere nu caut un rol pentru Uniunea Europeană, încerc să găsesc modalități de a fi mai eficienți în combaterea terorismului. Poate că Uniunea Europeană are un rol aici, dacă putem avea o plus valoare și mă întreb așadar, în contextul observațiilor mele, unde ar trebui să fie prioritatea noastră. Am vizitat Europol și Eurojust și Frontex la un moment dat. Putem să mergem acolo, să fim informați, să ni se spună despre ce este vorba, însă pe ce ar trebui să punem accentul, unde există cele mai mari, mari perspective de plus valoare. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Dorul Frunzulică. Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun că, într-adevăr, avem două materiale și, din păcate, există foarte multă teorie în aceste materiale, dar nu aspecte practice. S-a mai spus aici, sunt uh, atacuri în, fără precedent, impredictibile și care nu ar trebui să se întâmple în Europa dacă am avea Uh, cooperare între serviciile de informații. Domnilor și domnilor, exact cum s-a spus, dacă vrem să producem încă un volum fără importanță, nu are niciun rost. Comisia noastră trebuie să pună accentul pe slăbiciunile uh, la nivel național și comunitar. Altfel, altfel rămânem doar cu simplu volum. M-am întors în această uh, dvomasă de la uh, monitorizarea alegerilor din Kyrgyzstan și ne-am uh, am discutat despre um, luptătorii externi. Acum ISIS a fost învinsă și mai, din ce în ce mai mulți asemenea luptători se întorc în Europa. Noi în Europa trebuie să avem o uh, abordare generală Uniunea Europeană este cel mai mare donator din lume, 56%. Trebuie să uh, discutăm nu doar despre statele membre, ci de toate statele care primesc ajutor din partea noastră pentru a implementa uh, programe de, de radicalizare și împotriva radicalizării. Uh, pentru a îi monitoriza pe luptătorii externi care se întorc, cum sunt aduși în fața justiției și care va fi programul de deradicalizare. Acest lucru trebuie să se lege de uh, activitățile noastre, uh, activități din Albania, Serbia, Kosovo, Muntenegru. Sute de oameni se întorc acolo din Siria și Irak. Ce se întâmplă cu uh, statele asiatice sau din nordul Africii care primesc uh, bani europeni, trebuie să uh, le tragem la răspundere pentru a introduce asemenea programe. Este vorba de uh, bani ai contribuabilului european care sunt trimiși în aceste state departamentul contraterorism din, din Europol este nefuncțional, încearcă doar să integreze anumite informații. Nu vom lupta și nu vom învinge terorismul în acest fel. Avem nevoie de o cooperare reală între serviciile secrete pentru a lupta împotriva terorismului și o cooperare reală între statele membre. Pentru că eu mă uit la diversi oameni. Cum este posibil că am avut atât de multe atacuri teroriste în Europa împotriva în ultimii doi ani, datorită lipsei de cooperare. Și putem să creștem cooperarea. Este în interesul ultim al cetățenilor europeni. Stimați colegi, vă rog uh, să respectați uh, timpul impus pentru ca toată lumea să poată să se exprime să pun, și să pună întrebări. Îi dau cuvântul domnului Milan Sver și după aceea lui Arnaud Danjon și după aceea, da, am uitat-o pe Caterina Cinici. Deci Caterina Cinici, după aceea Milan Zver și după aceea domnul Danjon. Și am închis lista, după aceea vom, vom asculta răspunsurile. Caterina, două minute, vă rog să respectați timpul de vorbire pentru a putea asculta răspunsurile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, nicio problemă. N-am fost uitată, iată m-ați recuperat. Aș dori să mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru prezentările punctuale pe tema evaluării politicilor pentru combaterea terorismului. O temă extrem de complexă și mă bucur că s-a menționat și directiva cu privire la combaterea terorismului și s-a amintit și de eforturile făcute pentru a concilia uh, eforturile în direcția securității cu respectarea drepturilor fundamentale și a proporționalității răspunsului. Eu cred că e nevoie de o adevărată prevenție. Directiva cu privire la combaterea terorismului și alte norme recente au modernizat instrumentele pentru combaterea terorismului, dar nu e suficient. Nu e suficient, mai ales că terorismul evoluează uh, permanent. Câteva lucruri fundamentale. În primul rând, schimbul de informații. Cu siguranță, utilizarea realmente eficace a normelor pentru combaterea finanțării. Aici cred mult în formare și schimbul de informații. Însă, pe scurt, aș dori să mă refer la două puncte. Criptarea, și asta o temă a viitorului, și probele Europol a făcut progrese enorme, însă nu, se, nu este susținut de multe state și de aceea aș dori o evaluare pentru a vedea dacă Europol ar putea deveni o măsură de referință pentru state. În ceea ce privește probele electronice, accesul la acestea necesită și o schimbare culturală față de activitatea de investigare. Va fi prezentată o propunere anul viitor, foarte bine, o așteptăm. S-a făcut o evaluare de impact, un studiu preliminar, un uh, studiu uh, concret uh, cu privire la aceste măsuri, uh, este întrebarea mea, tocmai pentru că presupune și o schimbare de atitudine până la urmă. Monsieur Milan Sfer, pour deux Je... Are cuvântul domnul Milan ver două minute și vă exprim din nou dorința de a respecta timpul de vorbire. Eh, Spușoana, gospa prețednița, dragi colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui excelent studiu. Spuneați că politicienii Uniunii Europene în acest domeniu sunt eficienți politicile, de fapt, îmi cer scuze, dar mă îndoiesc, pentru că astăzi, uh, din realitatea dovedește contrariul. Se pare că nu există coerență a statelor membre în ceea ce privește reacția la atacurile teroriste și nu există nicio colaborare suficientă. Știm cum au rezolvat Statele Unite această problemă. Nu am timp acum să intru în detalii. Mă bucur însă că ați menționat finanțarea terorismului. Este o mare problemă. Dacă statele membre și Uniunea Europeană ar fi mai eficiente în această privință, ar exista și mai puține atacuri teroriste. Avem cadrul juridic, avem instrumentele. Mă întreb însă cum se poate ca regimul din Iran, prin intermediul propriilor bănci, dar și printr-o blancă slovenă, a spălat un miliard de euro în Uniunea Europeană probabil pentru finanțarea programului atom nuclear, dar și pentru terorism. Autoritățile poliției trebuie să investigheze imediat într-o chestiune care s-a întâmplat în Germania și vezează câteva milioane bune de, de euro. Și mă bucur în acest context uh, viitoarea reuniune comună între Comisia noastră și cea PANA. Domnul Donjon și apoi Herga Stevens, iar lista apoi este închisă. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat uh, cuvântul, însă deși nu vreau să intervin, uh, o fac, căci am auzit lucruri care mă fac să reacționez. N-ar trebui să ne gândim că facem uh, speculații și așa mai departe. E bine, când aud uh, că se fură uh, arme dintr-un depozit din Portugalia și că acesta este cel mai mare din ultimii ani, e bine, pot să-mi dau seama că știrea este falsă. Uh, Uh, pentru că s-au mai furat arme mult mai multe din depozite din Franța și din altă parte din uh, Europa. Dar ideea este că luptătorii uh, străini care revin în forță în Europa în această perioadă este o idee falsă. Deocamdată nu se întâmplă așa. S-ar putea tendința să se schimbe, să se inverseze, ei să revină în forță, dar deocamdată lucrurile nu se întâmplă așa. Ei încă luptă la fața locului în Irak și Siria. Siria. Sunt mult mai puțini cei care revin în Europa față de ce numărul lor de acum 2-3 ani. În ceea ce privește uh, ultimele atentate din Europa în ultimii doi ani, e bine, acestea au fost uh, comise pentru că nu a existat uh, cooperare multe, însă au fost dejucate tocmai datorită cooperării. Sunt însă niște anchete în curs care nu ne permit încă să tragem niște învățăminte finale legate de anumite rețele profunde care n-au putut fi dezasamblate. Pot să vă spun că multe dintre atentatele comise în Franța, Spania sau Anglia au fost puse la punct pentru, de către celule uh, endogene, uh, unde, într-adevăr, uh, autoritățile n-au reușit să identifice amenințarea din timp. Sunt subiecte dificile, încă sunt anchete judiciare în curs, nu avem la dispoziție toate informațiile necesare, așadar haideți să nu tragem concluzii înainte ca aceste anchete să fie încheiat. Mulțumesc, doamna Stevens, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Aș dori să-i mulțumesc domnului Ionidi pentru prezentare și informații. Am citit aceste studii transversal și aș avea câteva întrebări. În ceea ce privește studiul comisiei, înțeleg că pentru aceasta există o așa numită analiză a surselor deschise, open source analysis. Înseamnă oare acest lucru că și analiza de risc se va face la fel? Mă gândesc de pildă la gigantul internet Google care cunoaște căutările noastre pentru a ne putea prezenta publicitatea. Uh, corespunzătoare. Ce părere are Comisia vis-a-vis -vis de un astfel de tip de software care să poată da autorităților naționale acest uh, tip de informații. Am înțeles că Belgia dorea să cumpere un astfel de uh, soft și uh, se utiliza în acest sens și așa numitul Darknet. E planificat să achiziționeze și Uniunea Europeană un astfel de soft pentru a susține statele mai mici care nu au capacități suficiente? Există această necesitate sau toate statele membre au uh, posibilitatea să dezvolte astfel de softuri? Iar apoi, în ceea ce privește centrul uh, uh, pentru combaterea terorismului, există planuri concrete în acest sens? Vă dau din nou cuvântul pentru a răspunde. Dumneavoastră nu v-ați înscris la cuvânt, însă vă dau totuși uh, cuvântul pentru un minut, pentru a putea să respectăm timpul alocat. Lista intervenienților s-a închis, deci aveți un minut de intervenție, după care dăm cuvântul pentru răspunsuri uh, experții noștri. Uh, compliment. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, și din partea mea, Felicitări uh, domnului și doamnei de la Comisie. Voi fi succint. Domnul Onidi vorbea despre rolul ideologiei și doamna Stora s-a referit la prevenția radicalizării și o abordare proactivă. Aici am fi dorit să știm dacă se verifică și ce rol joacă anumite moschee, ce, de ce bani dispun, dacă sunt verificați uh, imanii despre care se știe că au o atitudine mai radicală și cum uh, se poate ajunge în aceste medii radicalizate pentru a putea face prevenție. Acestea ar fi întrebările mele vis-a-vis -vis de ideologie și despre ceea ce se întâmplă în moschee în ceea ce privește finanțările. Și aici mă refer și la cei oratori ai URI. Aș dori să avem, știu dacă îi avem uh, în vedere. Domnul Onidi, acum are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește implementarea directivei cu privire la combaterea terorismului, nu am încă un calendar precis cu privire la situația actuală în fiecare stat membru, însă avem uh, întâlniri periodice cu toate statele Uniunii Europene și nu există semnale care exista dificultăți anume. Ceea ce încerc să fac, sau uh, voi încerca să fac, este să vă ofer în scris informații cu privire la situația actuală. Nici o uh, niciun stat membru încă nu a notificat transpunerea completă în momentul de față, dar voi încerca să vă ofer informații mai complete. În ceea ce privește rolul ideologiei. Până acum, aceste lucruri au fost examinate și discutate la nivel național. Ceea ce am văzut din uh, discuțiile uh, primului grup la nivel uh, de experți, la nivel înalt, în ceea ce privește combaterea radicalizării, este că probabil ar fi o idee bună să ne gândim în comun, să vedem, să înțelegem mai bine rolul ideologiei în procesul de radicalizare. Este ceea ce vom face pentru a vedea, sigur, cu ajutorul experților, uh, universitari, dar și practicieni, cum anume am putea găsi niște măsuri pentru a identifica mai bine și apoi a combate organizații care folosesc ideologia ca vehicol pentru radicalizare. Este un aspect foarte important. În ceea ce privește rolul diferitelor agenții și nevoia de a coopera mai mult, da, aș apela la dumneavoastră spunând că important este să admitem că lucrurile funcționează într-o oarecare manieră și așteptăm și din partea dumneavoastră, a comisiei dumneavoastră, o contribuție importantă, dar și cu recomandări pentru îmbunătățirea situației, însă trebuie să ne dăm seama că plecăm de la situația în care toate serviciile sunt uh, depășite de natura acestor amenințări, dar și de intensitatea activităților. Se fac deja foarte multe lucruri pentru a coopera la toate nivelurile, la nivel național, uh, de fapt la nivel european, apoi intern, între diferitele structuri ale unei autorități și pentru a-i răspunde domnului Van Orden ar fi extrem de important dacă v-ați face timp să vizitați unele dintre organizațiile cheie și pentru și dacă ați promova vocea celor experți în combaterea terorismului, poate printr-o audiere, Asta pentru a obține mai multe informații, nu doar cu privire la tipul de măsuri pe care putem să-l promovăm, dar și pentru a juca un rol crucial în Parlamentul European, susținând diferitele comisii ale Parlamentului European să înțeleagă mai bine cum anume diferite aspecte care țin de piața internă, politici comerciale, uh, fiscalitate și așa mai departe ar putea fi folosite mai bine pentru a înțelege mai bine unele din slăbiciunile inerente sistemului nostru. Cred că asta ar fi o contribuție foarte importantă, iar în ceea ce privește aspectele la care v-ați referit cu toții astăzi, fenomenul de radicalizare, nevoia de a avea o analiză pentru a îmbunătăți în continuare și a facilita fluxul de informații. Iată sunt uh, domeniile tipice unde așteptăm o contribuție valoroasă din partea dumneavoastră. În ceea ce privește luptătorii teroriști străini, aici se fac multe. La nivel european se partajează multe informații cu privire la cei care sunt cunoscuți ca luptând în străinătate. Există îmbunătățire aici? Și dacă ar fi să dau doar un mic exemplu, atunci când veți vizita Europol veți descoperi acest lucru. Europol are acum posibilitatea să joace un rol de punte între informațiile cu privire la luptători străini care ar putea veni din partea unor state terțe și autoritățile naționale. Deci, pentru a oferi Europol și această posibilitate de a introduce aceste date în, uh, într-o bază de date comună. Ar fi o discuție care s-ar preta și la nivelul Parlamentului. Asta e pentru că a avea o centralizare a tuturor luptătorilor străini care sunt cunoscuți ca atare și pentru a utiliza informațiile care ne sunt comunicate prin intermediul Interpol și uneori prin state partenere în jurul lumii. Very important field. În ceea ce privește criptarea, un alt domeniu foarte important, împreună cu Tina lucrăm uh, în acest domeniu, precum și cel al dovezilor. Ea vă mai da mai multe detalii imediat. Ne interesează, deci, aspecte tehnologice prin care putem avea acces la materialele criptate. Toate acestea se vor găsi în pachetul uh, de măsuri uh, de luptă împotriva terorismului pe care vom prezenta miercuri. Toate acestea pentru a putea ajuta statele membre să decripteze materialele criptate, mai ales cele care apar în dispozitivele folosite uh, de către suspecți sau infractori. În același uh, timp, uh, se încearcă promovarea pe mai departe prin mijloace financiare, cercetarea și mijloacele tehnologice ale autorităților noastre naționale pentru a ne asigura că autoritățile se află întotdeauna în vârful uh, evoluției uh, tehnologice și că înțeleg modul în care sunt folosite astfel de uh, tehnici. Ne-am dorit să oferim așadar un astfel de uh, prim răspuns. În ceea ce privește conținutul uh, pe internet și analiza conținutului de tip uh, open source, ei bine, subiectul este unul foarte important. În contextul discuțiilor pe care le-am purtat cu companiile uh, de pe internet, ne-am dat seama că trebuie să obținem mai multe de pe internet uh, și anume uh, ne dorim ca aceste companii să ne poată uh, ajuta să identificăm informații sau vehicule care sunt folosite de către teroriști pentru a putea recruta și radicaliza indivizi. Ca parte a acestor contribuții la care ne așteptăm, uh, vrem să ne asigurăm că aceste companii dezvoltă ele însele anumite instrumente de inteligență artificială pentru a identifica în mod automat acest tip de materiale sau pe actorii din spatele uh, acestor materiale. De ce? Pentru că există o limită în legătură cu uh, ceea ce poate fi uh, transmis spre aceste companii. Firește, mobilizăm agenții, Europol, anumite state membre, însă nu vom putea niciodată să identificăm identificăm mai mult de 15, 20, 25% din uh, materialele vehiculate. De aceea avem nevoie de implicarea fermă a companiilor uh, însele uh, pentru a arăta aceeași formă de inovație în acest domeniu pe care o manifestă și în sectorul comercial. Cu siguranță aceste eforturi se află în centrul uh, uh, acțiunilor noastre, care se regăsesc și în planul de acțiune pentru relația noastră cu aceste companii. Mulțumesc. În ceea ce privește Întrebarea legată de accent și pe ce trebuie să cadă accentul. E bine, eu cred că acest domeniu este unul în care uh, avem nevoie de toate instrumentele de care putem uh, dispune și, firește, uh, în urma analizelor pe care le facem pentru fiecare etapă în parte. Trebuie să ne concentrăm, să vedem ce putem face pe partea de prevenție. Deja am menționat alternativele la detenție și uh, cred că acest subiect este foarte important. De asemenea, vorbim despre prevenție atunci uh, când vine vorba de returnarea luptătorilor pentru a finanța uh, programe de ieșire, astfel încât aceștia să poată să iasă din acest uh, rol. Uh, Aici, eventual, am putea finanța și statele membre în activitățile lor. Apoi trebuie să oferim statelor membre instrumentele cu care să poată lucra. S-a vehiculat aici uh, problema dovezilor și uh, eu, la rândul meu, continui să menționez acest uh, subiect. Pot să vă spun că va exista o evaluare de impact înainte ca această propunere să fie făcută la începutul anului. Apoi, în ceea ce privește ideologia, fi, firește, libertatea de expresie este foarte importantă, dorim să o păstrăm, însă deja avem în Europa un, uh, dis, uh, ca infracțiune discursul inspirat de ură așa cum se întâmplă și de cealaltă parte uh, a Atlanticului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte, pentru aceste răspunsuri. Anumiți uh, colegi uh, poate n-au fost uh, mulțumiți pe deplin în raport cu multele întrebări pe care le-au adresat, însă îi invit să vă scrie pentru a putea eventual să lămuriți suplimentar aceste aspecte. Aș dori oricum să vă mulțumesc sincer pentru acest uh, schimb de opinii, pentru acest uh, dialog uh, care corespunde una dintre pietrele de temelie pe care le pune această comisie. Este vorba despre cunoștințe, chiar dacă nu complete, în acest tablou impresionist. În orice caz, vorbim despre o abordare a cunoștințelor uh, europene pentru a pune bazele unor măsuri parlamentare. Coordonatorii noștri vor continua să canalizeze lucrările acestei comisii care ar putea să meargă în orice direcție pentru că fațetele problemei sunt numeroase și dificile. Lucrările comisiei uh, noastre uh, se vor finaliza cu un raport dorim să evităm, cum au spus și alți uh, colegi, uh, să nu avem, uh, să, avem un pom de Crăciun cuprins într-un document citit doar de câțiva și care nu va putea fi folosit în practică. Practic, obiectivul nostru este acela de a avea un rezultat concret care să poată să ducă la anumite răspunsuri. Firește, ne dorim informații, însă nu pe cele care pot uh, uh, să divulge uh, operațiuni în curs. Ideea este să avem informații precise și să reușim să stabilim o relație de încredere care să însoțească deja activitatea care există între instituțiile uh, europene. Dorim, deci, să venim cu mai multe răspunsuri concrete uh, pentru cetățenii uh, europeni care așteaptă răspunsuri din partea Europei. Cred că aceasta este una dintre marile noastre provocări, să reușim să restabilim această încredere pentru a putea face recomandări și propuneri care să fie practice și aplicabile. Încă o dată, uh, Vă mulțumim. Vom mai avea ocazia să continuăm acest uh, dialog. Vă mulțumesc că ați reușit însă să sintetizați toată această complexitate. Și reiterez uh, invitația mea către colegi de a vă adresa întrebări scrise și de a dialoga cu dumneavoastră direct. Vom trece acum uh, direct la următorul punct de pe ordinea de zi și anume prezentarea unui studiu comandat de uh, Departamentul Tematic uh, pentru Drepturile Cetățeanului și pentru Afaceri Constituționale. Este vorba de un studiu intitulat Politicile Uniunii uh, Europene privind combaterea terorismului, cu trei dimensiuni, relevanță, coerență și eficacitate. Aș dori să o rog pe doamna Bibi Van Ginkel uh, și, și uh, domnului Wim Wenzig, din partea cabinetului PVC, eh, să eh, ne facă o prezentare în 15 minute. Vă rog. Să vă limitați la 15 minute pentru ca noi după aceea să avem timp să vă adresăm întrebări la care să și puteți eh, răspunde, pentru că până la urmă acesta este obiectivul. 15 minute e în regulă? Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această ocazie de a mă exprima încă o dată în legătură cu acest raport și voi continua în engleză. E destul de greu să fac asta 15 minute și în acest sens îmi cer scuze pentru uh, faptul că este atât de voluminos uh, asta din cauză că Europa a avut uh, foarte multe acțiuni în acest sens. De la raportul din primăvară a trecut ceva timp, uh, a existat încă un raport uh, prin ianuarie și februarie, însă uh, mare parte dintre învățământele trase din acest raport sunt încă foarte valabile. E important și pentru cercetători să vadă că ceea ce scriem noi are impact și este luat în calcul, așa cum s-a întâmplat cu acest raport care a fost preluat de către Comisie. În ceea ce privește obiectivele acestui uh, raport, uh, aș dori să vă ofer uh, o imagine de ansamblu, pentru că subiectul este foarte complex și implică foarte mulți actori. Într-adevăr, am analizat toți actorii interesați și diversele instanțe care sunt folosite și care sunt relevante pentru acest subiect, pentru a vedea care sunt legăturile între toți acești actori și care este uh, coerența și legitimitatea acestor politici. Foarte multe s-au întâmplat, nu trebuie să vă reamintesc că, că nu vorbim despre o imagine completă, cu toții suntem uh, conștienți însă de acest lucru. Vreau doar să vă zic asta pentru că asta demonstrează faptul că lucrurile evoluează constant și apar mereu uh, noi probleme. Deci ne putem întreba dacă uh, vorbim despre atentatori care acționează singuri sau dacă vorbim despre o radicalizare care trece neobservată și care are nevoie de fapt de toată atenția noastră, pentru că că până la urmă vedem că sunt folosite camioane sau cuțite de bucătărie pentru uh, atentate. Există avertismente care sunt uh, emise uh, acum pentru că sunt vizați direct cetățenii și țintele vulnerabile. Trebuie însă să înțelegem că dacă ne uităm puțin la perspectivele pe termen lung și la tendințele pe termen lung, putem vedea deci că există o diversificare a tipului de agresori, dar de asemenea și o diversificare a țintelor lor. Există uh, aici uh, și o creștere a numărului atentatelor uh, comise de atentatori care acționează singuri. Apoi, pe acest diapozitiv puteți vedea că vorbim despre o diversificare a țintelor acestor atentatori. Mai întâi uh, era vorba de uh, ținte precum uh, infrastructură oficială sau militară, iar acum vedem însă că în principal vorbim despre o multiplicare a tuturor țintelor folosite. De aceea, serviciile noastre secrete sunt într-o situație încă și mai uh, dificilă, pentru că trebuie să anticipeze mult mai multe uh, decât uh, în trecut. Deci diversificarea este uh, un aspect cheie. N-am inclus aici uh, o hartă a instabilității în regiune, însă dacă tot s-a făcut un comentariu în legătură cu luptătorii străini uh, și cei care s-au întors uh, din uh, străinătate, bine, important este să vedem uh, dacă acești luptători chiar revin în statele noastre și dacă da, în care state se întorc. Și spun toate acestea pentru că, așa cum a spus un domn din față, avem nevoie de mai multe uh, fapte, avem nevoie de analize informate și de uh, previziuni informate în baza unor date istorice pentru a vedea ce ne-ar putea aștepta pe viitor. Ori eu cred că aceste aspecte trebuie date mai mult în calcul. Revin la acest subiect uh, mai uh, târziu, dar dau acum cuvântul colegului meu. Aici, dacă e să cartografiem toate măsurile, planurile de acțiune, strategiile și măsurile concrete, e bine, putem vedea o creștere uh, intensă în timp și mai ales după producerea unui uh, incident. Foarte uh, adesea Uh, nu o strategie declanșează adoptarea unei noi măsuri, ci un nou atac sau un nou uh, incident. Pe acest uh, diapozitiv demonstrăm că s-au realizat de fapt foarte multe în timp în toate domeniile. Deja v-a explicat Comisia în anterior, inclusiv activitățile dintr-un domeniu care nu este încă în mandatul nostru, în domeniul explozibililor și armelor de foc. Un alt lucru care nu este în domeniul de aplicare al studiului nostru, dar am încercat să-l includem pentru beneficiul Comisiei dumneavoastră, este faptul că statele membre ale Uniunii ar trebui să se îngrijoreze în legătură cu capacitățile de uh, acțiune ale teroriștilor în domeniul cibernetic, nu doar capacitățile de propagandă, ci și uh, tehnologiile financiare. Dacă vă îngrijorează finanțarea teroriștilor, ar trebui să examinați noi monedele virtuale, precum și uh, noile tehnologii ale uh, furnizorilor de servicii de plată, care nu sunt acoperite de toate uh, in, regulamentele. Există și ținte soft, așadar uh, mi se pare un domeniu extrem de important de introdus în uh, aceste măsuri. Dacă trecem la transmiterea și cooperarea, cooperarea și transmiterea datelor. În ECTC am identificat foarte multe îmbunătățiri în ceea ce primește transmiterea datelor. Un avertisment din partea practicanților este că înainte să transmiți datele, trebuie să le colectezi în special date de bună calitate. Există capacități bune la nivel național, însă nu toate statele membre dețin aceleași capacități de a colecta date de calitate. Deci chiar dacă ai cele mai bune platforme, uh, și acest lucru trebuie avut în vedere dacă există o platformă, cum ar fi ECTC, Centrul European contra terorismului, în cadrul Europol, trebuie să se găsească modalități pentru a ne asigura că datele transmise uh, corespund tuturor criteriilor. Acolo vedem și că structurile din statele membre diferă, câteodată este vorba de agențiile de poliție, câteodată de altele. De asemenea, cerem uh, agențiilor vamale și uh, fiscale, care însă acestea au uh, ca prioritate verificările sau colectarea impozitelor. Deci, eh, trebuie să conlucrăm cu statele membre pentru a vedea cum poate funcționa cel mai bine transmiterea de date. După aceea, există anumite măsuri care sunt prezentate ca fiind măsuri antiteroriste, dar care, dar care nu au plus valoarea necesară pentru lupta împotriva terorismului. Este un aspect pe care Comisia l-a identificat în evaluarea de impact atunci când au încercat să găsească plus valoarea diverselor măsuri, diverselor contribuții la securitate. Câteodată plus valoarea este limitată. Cred că acest lucru trebuie avut în vedere. Anumite măsuri nu sunt uh, dezvoltate pentru a lupta împotriva terorismului, însă sunt uh, prezentate ca fiind măsuri antiteroriste. Deci un, acesta este un aspect de care trebuie să se țină cont la fază de evaluare. După aceea, după cum uh, a spus și Comisia, transmiterea de informații eficientă și rapidă între autoritățile relevante este necesară pentru o acțiune de succes împotriva terorismului. Însă există în continuare fragmentare la nivel național și comunitar. Dacă trecem la următoarea imagine, aceasta este o imagine a, mult, a diverselor comisii și actori care sunt uh, implicați avem comisia dumneavoastră în portocaliu, ca membru al acestei mari familii și vă imaginați că uh, este foarte dificil să avem imaginea generală a ceea ce se întâmplă în mod foarte clar pentru a coordona toate aceste acțiuni la nivelul Consiliului avem uh, coordonatorul antiterorism, și acum avem și un reprezentant în cadrul comisiei, domnul Julian King, care are un mandat și mai larg, care include terorismul. Uh, este un mandat uh, relativ nou și trebuie să vedem cum uh, se complementează aceste măsuri și cum pot să meargă în direcția cea bună. Așadar, Întrebarea generală pe care ne o punem este cum putem să îmbunătățim coerența, eficiența și uh, acțiunea politicilor antiteroriste la nivelul Uniunii. Deja uh, m-am bucurat că mulți, că anumiți membri s-au referit la câteva din recomandările din sesiunile anterioare. Deja există instrumente, deci nu este vorba de a inventa noi instrumente, ci de a îmbunătăți implementarea și eficiența instrumentelor existente, pentru că altfel crește doar uh, muntele de reglementări. Și trebuie să ne bazăm pe date, să știm ceea ce se apropie din viitor în loc de a reacționa pur și simplu. Majoritatea politicilor au fost mânate de crize, au fost uh, uh, măsuri uh, în urma anumitor atacuri și după aceea a venit politica. Pentru a fi mai bine informați, avem nevoie de studii care să evalueze ce se va întâmpla în viitor. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu diversificarea obiectivelor, să avem aceste informații în legătură cu evaluarea de amenințări amenințărilor. Anticiparea este o parte extrem de importantă a acțiunilor. Pentru a face acest lucru trebuie să există, există un cerc de, un ciclu de strategii logic. Așadar, poate literele sunt mici, însă începem cu analiza amenințării teroriste, cu studiile mm, de risc viitor, care după aceea merge spre o evaluare a necesităților de politici, după aceea pentru a identifica lacunele, după aceea se de- decid uh, strategiile și felul în care se implementează și după aceea se implementează impact, se monitorizează impactul și eficiența, se evaluează politicile pentru a vedea dacă acestea sunt doar presupuneri și nu uh, și care, care nu se susțin prin probe. Aici avem uh, o imagine destul de șocantă pentru a, și vă spun foarte pe șleau, nu sunt de acord cu antevorbitorii mei. Dacă luăm eficiența în serios, monitorizarea și evaluarea trebuie să fie cel puțin de importante Aici vedem că monitorizarea și evaluarea reprezintă o proporție foarte mică. Cum putem să spunem că politicile noastre sunt eficiente dacă nu avem monitorizare și evaluare? Aceasta este una dintre concluziile principale ale raportului. Dacă nu avem o evaluare, dacă nu avem studii, cum putem ști dacă avem politici care funcționează? Câteva observații finale în ultimul minut. Cred că unul dintre aspectele pe care le-am menționat deja este că trebuie să avem uh, susținere politică pentru aceste măsuri bazate pe probe și acest lucru lipsește câteodată. Un alt lucru, uh, câteva idei cu care am dorit să încheiem, grupurile jihadiste se vede, ă, dar acest lucru se vede și în extremismul de dreapta. dreapta ă, sunt foarte agile în ceea ce privește comunicarea strategică. Ă, fac propagandă și sunt mult mai rapizi decât guvernele. Ideea mea aici ar fi să acționăm uh, modest, pentru că sunt foarte multe lucruri care pot să eșueze și pot, pot să fie chiar contraproductive dacă nu avem un obiectiv foarte clar de a contracara propaganda grupurilor jihadiste. Este mult mai bine să investim în prevenție pe un mesaj uh, foarte puternic uh, identitar. Prevenția este foarte importantă. Acum se pune accentul pe acest lucru și s-au menționat deja și în uh, sesiunile anterioare acest lucru, însă la un moment dat apare uh, o anumită oboseală cu acțiunile de prevenție și cel mai eficient din punct de vedere al costurilor, prevenția este într-adevăr cea mai eficientă, însă avem nevoie de uh, evaluarea acestor eforturi pentru a vedea cât de eficientă este uh, prevenția. Rezultatele însă nu pot să fie măsurate în acest uh, fel, în același fel ca și măsurile uh, de reprimare, pentru că aceste programe sunt uh, pe termenul mai lung. Și ultima imagine, bineînțeles că avem nevoie de mai multe cercetări în legătură cu aceste Uh, cu anumite aspecte care acum ar putea să fie conectate doar vag, de exemplu refuzarea statutului de azil, dar există și alte aspecte, uh, rețele de criminalitate organizată în care, care tind să susțină terorismul din ce în ce mai mult Eh, trebuie să cercetăm și eh, legăturile care există între aceste aspecte. Vă mulțumesc amândurora pentru că ați respectat timpul de exprimare și ați prezentat eh, într-un timp foarte scurt elementele principale și critice ale studiilor dumneavoastră. Îi dau cuvântul acum domnului Danjean și voi propun să răspund răspundă direct uh, fiecare intervenție și propun uh, răspunsuri directe după fiecare intervenție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc autorilor acestor studi- acestui studiu. Sunt multe lucruri pertinente și interesante, însă eu aș sublinia mai multe lucruri care mă deranjează aici. Metodologic, dacă vorbim despre contraterorism în Europa, fără să implicăm nici britanicii, nici nici Italia, nici Spania, mi se pare problematic pentru că mm, mm, da, într-adevăr au fost anumite probleme, s-ar fi putut spus, spune mult mai multe lucruri care ar putea fi provenit din partea unor experți din aceste state. Ați spus și dumneavoastră că există așa numite acțiuni solitare, așa numiți lupi singuratici. Chiar această expresie de lup singuratic pe care unul, unii, unii au folosit-o mult chiar înainte de valul de atentate din 2012 a fost uh, uh utilizat în uh, Franța această expresie este total nepotrivită, a fost dezmințită de toți specialiștii din serviciile judiciare, poliție, și așa mai departe. Dacă acest act într-adevăr este comis de o singură persoană, însă gândirea acestui act face să intervină mai multe persoane, cel care radicalizează în amonte, cel care furnizează armele. Deci, în procedurile judiciare pentru terorism, Uh, nu există nicio procedură în care să nu fie mai mulți acuzați. Deci atenție când vorbim despre acești lupi singuratici. Bineînțeles, există acte care sunt uh, comise uh, cu inspira- prin inspirație din altă parte. Și, într-adevăr, exist, se folosesc mijloace obișnuite, mm, cuțite de bucătărie, mașini, autoturisme, însă există și aceste moduri de operare uh, diferențiate. Există, pe de o parte, moduri de operare cu oameni care acționează în, cu metode casnice și uh, alții care organizează foarte sofisticat și foarte organizat. Există tot felul de terorism și moduri de uh, acțiune și aceste modalități sunt solicitate chiar de centralele jihadiste. Nu este un mesaj care datează din 2015, chiar din 2014 a fost dat mesajul că trebuie să se ucidă cu tot ceea ce se poate, cu un autoturism, cu un cuțit, cu un ciocan, cu tot ce se, este posibil. Ați evocat după aceea în studiul dumneavoastră faptul că criminalizarea în amonte a, prin activități, prin delicte pregătitoare în contextul noii directive a Uniunii, este considerată ca ineficientă de către mulți dintre experții consultați. Aici mă înscriu și eu, experiența în Franța dovedește contrarul. De când am introdus în codul penal asocierea cu Uh, activități teroriste, am putut să acționăm în justiție uh, um, uh, teroriști, însă experiența practică din statele membre care s-au confruntat cu această amenințare este aceasta că prevenția și aducerea în justiție în, cu acest tip de articole din codul penal este extrem de eficientă și este solicitată de toată lumea. Nu? Și chiar și magistrații insistă asupra valorii uh, acestei uh, judicializări cât mai amonte, în amonte posibil. Uh, așadar, iată câteva, ultimul punct care mă surprinde în uh, studiul dumneavoastră, se spune că trebuie să se îmbunătățească schimbul de date. Bineînțeles, nu putem să mm, folosim datele vechi, avem nevoie de colectarea de informații noi, ținând cont de ceea ce ne-a spus domnul comisar King săptămâna trecută, foarte pertinent. Nu există date în absolut, există informații cu surse obținute conform anumitor modalități de operare. Există o informații polițienești și judiciare care se pretează acestor schimburi și uh, acestea sunt foarte multe pot să fie uh, și trebuie să fie tratate în mod foarte uh, clar uh, în ceea ce privește legislația. Mă bucur că ați spus că înainte de a transmite trebuie să colectăm datele. Multe din aceste uh, eșecuri în, în cazul atentatelor țin de probleme cu colectarea datelor. Da, vă dau cuvântul, însă va trebui să răspundeți uh, destul de scurt totuși, chiar dacă au fost multe întrebări puse. Aceste întrebări destul de puternice. Vă dau cuvântul două minute maxim. First of all, uh, I will try to answer some, something about... Mulțumesc, am să încep uh, să... Încerc să dau câteva răspunsuri. N-am discutat cu unii colegi din Spania, Franța și Marea Britanie și Franța. După eforturile pe care le-am făcut pentru a găsi oamenii potriviți, uh, și să avem un interviu cu aceștia, aparent, este doar supoziția noastră, faptul că s-a numit în mod transparent o evaluare și că este un, o temă sensibilă și nu se potrivește întotdeauna unui studiu ca, precum cel pe care l-am făcut noi și pentru că a fost o întrebare care mi se adresează deseori pentru că aceste servicii sunt depășite, uh, au foarte un volum de lucru foarte mare și de aceea nu am putut discuta cu dâns am fi dorit să discutăm și cu ei și chiar cu mai mulți, dar din păcate s-a dovedit a fi destul de dificil în ceea ce privește colectarea datelor. Sigur că există o diferență între a colecta date și a colecta date specifice serviciilor de informații. Însă valoarea adăugată adevărată intervine abia atunci când pot fi combinate diferitele părți ale puzzle-ului. Și nu spun că partajarea datelor uh, este mm, o soluție universală dar uh, reușești să ai o mai bună privire de ansamblu dacă reușești să îmbini toate părțile componente. Știu că e dificil de multe ori, dar cel puțin uh, poate fi îmbunătățită cunoașterea um, a ceea ce se întâmplă în mod substanțial. Mulțumesc. Pe scurt, în ceea ce privește terminologia, pot fi de acord cu vorbitorul că terminologia uneori uh, induce în eroare. În mass media acești oameni au fost uh, denumiți lupi singuratici, deși ei poate că execută uh, fapta de un singur, dar uh, sunt în contact și cu alții. Ce am încercat să arăt în graficul nostru că atunci când acești oameni nu operează în rețele propriu-zise, sunt mai greu de detectat și serviciile de securitate au de aceea uh, din ce în ce mai multe dificultăți, pentru că asistăm la o diversificare a modului de operare, a diversificării a modului în care se organizează făptașii și, de asemenea, și o diversificare a țintelor pe care le aleg. Și aceste date, puse în perspectivă, ne oferă o viziune la ceea ce ne așteptăm în viitor. În ceea ce privește prevenirea și actele premergătoare atacurilor. În interviurile pe care le-am făcut, am adresat întrebarea dacă ar fi nevoie de mai multă legislație pentru a putea ancheta, să pune sub urmărire mai bine, și alte acte pregătitoare suplimentare, iar răspunsul pe care l-am primit a fost că nu e suficient și unele răspunsuri ne-au arătat că, de fapt, nici nu se folosesc toate mecanismele care există. Mulțumesc, care acum cuvântul Ana Gomez, dar doar un singur minut, pentru că deja suntem în întârziere. Da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră că e nevoie de reușite pentru a arăta necesitatea prevenirii radicalizării, dar nu credeți că acest lucru intră în conflict cu politicile neliberale ale guvernelor noastre, pentru că acest lucru ar uh, implica investiții sociale și este exact ceea ce nu vor. Și a doua întrebare, legătura între grupurile teroriste și criminalitatea transnațională. Sunt de acord cu dumneavoastră și nu credeți că prin această legătură, pentru că nu e vorba doar de droguri, arme și mai departe, e nevoie de sau, de fapt, este un sistem întreg care este folosit pentru spălarea de bani, pentru activități teroriste, inclusiv de către teroriști. Și, practic, ne capturează sistemele financiare. Bitcoin, de pildă, nici măcar nu este acoperit sau alte structuri similare de directiva cu privire la combaterea spălării banului. Credeți că suntem capturați și lipsiți de control? Sigur că climatul politic are o influență mare asupra cheltuirii resurselor și a modului de cheltuire a resurselor și dacă există dorința de a investi în povești de succes sau dacă um, um se preferă un climat al fricii care alimentează o industrie. Eu sper că nu cea de-a doua variantă și că vom păstra o abordare mai cuprinzătoare și o perspectivă pe termen mai lung a politicilor noastre. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră care vizează legătura dintre cele două, legând cele două domenii și uitându-ne în perspectivă pentru a vedea ce evoluție există în criminalitatea transnațională, Iată că mm, aceasta ar putea fi atractivă pentru grupuri teroriste și decât să facem asta după atac, e mai bine să anticipăm acest lucru. Și dacă facem această legătură, putem anticipa mai bine ce urmează să se întâmplă. Dua. Gracias, presidenta te... mulțumesc, doamne președinte. Ehm, da, suntem aici pentru că avem un program de securitate europeană și avem conceptul de Uniune în securitate și Comisia noastră trebuie să justifice și să adauge o plus valoare europeană politicilor dezvoltate de statele membre. În studiul pe care l-ați făcut dumneavoastră mi-a tras atenția la pagina 32 statisticile unde dumneavoastră menționați numărul de decese între 2001 și 2015 cauzați de terorism în Europa. Nu ceea ce uh, folosim baza de date a universității de la mm, Universității Maryland și nu avem indicii în legătură cu europenii care au fost asasinați în afara Uniunii Europene, pentru că ne-a spus că trebuie să facem studii cu date uh, contrastate și conectate și trebuie să avem date de bună calitate și mi se pare că noi încă nu avem o bază de date europeană care și că se pune un lucru, uh, concept destul de problematic. Cine reprezintă mm, victima terorismului, în misiunile de păstrarea păcii, victimele civile sau militare sunt victimele terorismului. Dacă nu avem un studiu în legătură cu legislațiile din diversele state membre, nu vom putea să răspundem corect eh, la aceste întrebări și uh, Închei prin a vă spune uh, un aspect pe care ni l-a indicat directorul uh, Institutului pentru Studii de Apărare, domnul general Ballesteros, general spaniol, care ne spune că solidaritatea cu victimele terorismului este un, o piesă foarte clară pentru a consolida rezistența societăților și Vă pun această întrebare pentru a vedea dacă dumneavoastră veți încerca să dezvoltați o bază europeană de date în acest sens uh, pentru a nu uh, avea problema fiabilității datelor oferite, că în 2001 au fost 120 de uh, europeni care au murit în atacurile de, din 11 septembrie. Deci au fost sute de victime europene în afara Uniunii deci mi se pare un element destul de slab al acestor date și mi se pare foarte ciudat că forțele de securitate ale statului spaniol nu v-au dat informații. Da, v-ați depășit timpul de uh, vorbire. Uh, vă mai dăm uh, puțin uh, câteva. Uh, mai depășim timpul pentru a acorda uh, cuvântul câtorva colegi care au cerut să intervină. Filip Albrecht, un minut, domnul Van Orden, un minut și Eva Jolie, un minut. Trecem uh, după aceea imediat la autorii studiului. Dacă sunteți de acord, un minut pentru răspuns și după aceea colegii și concluzia. Thank you. Um, it is... Uh, Mulțumesc costă foarte mult timp să-ți creezi propria bază de date, deci în cursul acestui studiu nu am reușit să facem acest lucru și există institute bune care colectează toate aceste date. Asta în pofida observației dumneavoastră. Baza de date a Universității din Maryland este una recunoscută care este deseori folosită. Există diferite moduri de a folosi aceste date și de asemenea se pot selecta mai multe regiuni, ceea ce am și făcut. Ăsta este doar unul. Un alt studiu din partea institutului meu colectează chiar mai multe date și um, puteți consulta și acel raport pentru a avea o imagine de ansamblu mai bună cu privire la ce se întâmplă. Întrebarea dacă avem nevoie de un institut european pentru colectarea acestor date și pentru analizarea lor Um, răspunsul meu ar fi da, pentru că Există bază de date, există date care se colectează, dar ele nu se îmbină la fel de bine. Deci asta ar fi una din recomandările noastre. În ceea ce privește legislația, am analizat legislația, am scanat-o la nivel european și în mai multe state membre și uh, am făcut o selecție de țări, uh, așa cum ni s-a solicitat din partea Comisiei Libe. Și în acele țări ne-am uitat mai cu atenție și la partea de implementare. Ian Filip Albrecht, pour un minut. Domnul Ian uh, Filip Albrecht, un minut. Da, mulțumesc. În primul rând aș dori să insist ca pe viitor coordonatorii să aibă aceleași oportunități și nu așa se face. Uh, Insist ca lucrurile să funcționeze corespunzător uh, pe viitor, astfel încât toți coordonatorii să aibă posibilitatea să formuleze întrebări în această comisie. Pe fond, cred că este un uh, studiu foarte important cred că trebuie să luăm în serios și să nu încercăm noi să fim uh, cercetătorii mai buni din această sală. Cred că ni se prezintă probleme foarte importante, în special în ceea ce privește mai bună implementare și aplicarea măsurilor care există deja, ceea ce înțeleg că Comisia a făcut la modul foarte serios atunci când uh, ne-a spus că e vorba de îmbunătățirea legislației din teren, iar în ceea ce privește datele, înțeleg că nu ar trebui să extindem măsurile pentru colectarea mai multor date. Sigur că pentru măsurile care există trebuie colectate date, dar nevoia de îmbunătățire pe partea legislativă se referă la schimbul de date și nu la colectarea acestora, pentru că constatăm că dat fiind faptul că nu există doar lupi singuratici, că există întotdeauna legături, trebuie să ne concentrăm asupra schimbului de informații între autorități și să valorificăm mai bine aceste resurse. Mulțumesc, domnul Van Orden. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer doar la chestiunea delicată a politicii în domeniul migrației pentru că nu mă refer la asocierea tuturor migranților cu terorismul, desigur că nu, dar realitatea este că odată cu un val masiv de migrație, de refugiați și de azil, se mărește și volumul de populație, ceea ce face ca această populație să fie mai dificil de integrat și nu numai, și, de asemenea, și resursele serviciile de poliție și serviciilor judiciare sunt de asemenea extinse, în sensul că trebuie să acopere mult mai mult. Deci, da, acest, acest domeniu trebuie abordat și trebuie să vedem cum, dar m-ar interesa care este părerea dumneavoastră. Și, în final, Eva Jolie Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun că din acest studiu lipsește o sursă destul de ușor de găsit și care este foarte importantă, și anume sursa judiciară. La Paris există o cameră specializată în hotărârile date în cazurile de terorism și în cazul celor care i-au ajutat și finanțat. Există o directoare acestei camere, o judecătoare care prezidă în fiecare săptămână uh, ședințe. E clar că atunci când vorbim despre lupi solitari, uh, nu vorbim de fapt doar de uh, lupi solitari. Uh, de asemenea, uh, putem să uh, găsim informații legate de organizații acolo iar înțelegerea mecanismelor este foarte eh, bine descrisă în eh, hotărârile date de această cameră franceză. Prin urmare, mă gândesc să o invităm pe doamna directoare la una dintre viitoarele noastre întâlniri pentru a ne spune exact care este esența muncii sale, ce anume a priceput eh, din această activitate. Am putea și noi să învățăm niște lucruri. Uh, uneori, uh, uh, mamele care finanțează terorismul nu sunt prea preocupate de soarta fiilor lor, ci mai degrabă de propriul uh, lor loc din uh, paradis. Poate că este important să auzim spuse aceste lucruri și cred că este mult mai pertinent să ascultăm astfel de opinie decât cea a reprezentantului PricewaterhouseCoopers. Uh, da, într-adevăr, sunt doamnă președinte, ar fi util pentru noi să organizăm un astfel de uh, uh, schimb de opinii. Aș dori să dau cuvântul experților pentru a conchide. The only one word then about... Doar foarte scurt în ceea ce privește sistemele de date. Am văzut nu doar că mulți uh, practicieni uh, n-au solicitat să se extindă mijloacele pentru colectarea datelor, ci mai mult um, că există anumite caracteristici care ar putea fi benefice. Colectarea de către armate de pildă, a probelor în zone de conflict, uh, mai ales uh, informații biometrice care ar putea fi chiar utile în verificarea persoanelor care încearcă să intre în Uniunea Europeană, fie ca și călători, fie ca și migranți, măcar uh, în a identifica pe cei implicați în comiterea de crime de război, de pildă. Deci ar fi caracteristici suplimentare și de asemenea și migrația și abordarea ei și în acest context ar fi utilă dar ideea a fost aceea nu de a avea mai multe sisteme de date, ci de a le folosi. În ceea ce privește observațiile legate de migrație, nu pot decât să fiu de acord. Ar fi câteva teme de interes asupra cărora ne-am putea concentra. Potențialul abuz al organizațiilor teroriste, a fluxurilor migratorii, dar și faptul că oamenii atunci când există în tabere uh, de mm, solicitanți de azil în care așteaptă uneori ani de zile ca dosarul lor să fie evaluat, uh, această situație îi face deosebit de vulnerabil pentru cei care încearcă să-i recruteze. Întrebarea cheie este ce se poate face pentru a îmbunătăți rezistența acestor grupuri anume față de influențele externe care caută noi recruți potențial. Eu sper că această comisie va lua în serios această chestiune, la fel ca și întrebarea uh, intervievierii mai multor uh, resurse, pentru că, așa cum am spus și anterior, am încercat să implicăm pe mai multe lume, dar uh, nu am reușit și acest lucru este destul de frustrant pentru cercetători care încearcă să finalizeze un studiu la timp. Însă poate comisia dumneavoastră va fi în măsură să obțină un răspuns uh, mai bun din partea acestor practicieni din teren. Acestea fiind spuse, aș dori să mulțumesc Comisiei noastre pentru invitație. Desigur că suntem disponibili și ulterior, dacă veți mai avea întrebări. Și aceste chestiuni oricum figurează întotdeauna pe ordinea de zi a institutului nostru, deci dacă va fi nevoie, nu ezitați să ne contactați sau să ne solicitați și alte teme de cercetare. Mulțumim experților noștri pentru că ne-au făcut uh, o prezentare consistentă și condensată și că ne-au și răspuns la anumite întrebări, uh, adesea foarte directe. Am dorit să invităm pe colegi uh, să continue un dialog cu dumneavoastră. Încă o dată, mii de scuze uh, pentru faptul că am depășit puțin timpul alocat, însă cred că a fost uh, util să putem răspunde. Cel mai bine însă ar fi ca pe viitor toată lumea să respecte timpul alocat pentru a exista echitate între colegi. Aș dori să vă mulțumesc. Mai e o informație pe care aș dori să vă uh, anunț și anume data viitoare noastre întâlniri uh, și anume uh, joi 26 octombrie la Strasburg de la ora 9 la 12. Veți primi ordinea de zi după ce vom avea ședința coordonatorilor. Mulțumesc mult, o seară plăcută și invit pe coordonator să rămână pentru a putea Uh, începe uh, reuniunea uh, coordonatorilor imediat. Deci îi invit pe cei care ne vor părăsi să o facă repede, iar pe coordonatori să rămână. Păi,